Deschidem ședința. Primul punct de pe ordinea de zi astăzi este dezbaterea comună, politica externă de securitate și de apărare. Avem mai multe subiecte pe ordinea de zi pe care le vom dezbate. Mai întâi vom asculta o declarație a doamnei Cathy Ashton, în vicepreședintele Comisiei Înaltul Reprezentant al Uniunii, Uh, referitor la principalele aspecte și opțiunile de bază ale politicii externe și de securitate comune. Apoi vom discuta situația din Siria și din tabăra Ashraf și modul în care este persecutată comunitatea creștină coptă în Egipt, după care vom discuta Raportul anual al Consiliului către Parlament privind aspectele principale și acțiunile de bază ale politicii externe și de securitate comune, după care urmează dezvoltarea politicii de securitate și apărare comune în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Iar ultimul punct este UE ca actor global. Știți că am sărbătorit uh, Ziua Europei pe 9 mai. Astăzi putem spune mai mult ca niciodată că Uniunea Europeană are nevoie de o politică de securitate și de apărare comune, pentru că ne așteaptă câteva provocări. Nu ne vorba de crize uh, care se vor desfășura doar în Europa, ci e vorba de uh, un E vorba de un viitor care va fi nesigur și deci trebuie să fim gata, să fim gata să intervenim. Știți că am lansat acum câteva zile uh, adunarea Euronest, uh, avem diplomația europeană care trebuie să fie un instrument eficient în ceea ce privește acțiunile noastre la nivel extern. Pentru că astăzi, în ziua de astăzi, nu putem rezolva problemele în Uniunea Europeană dacă nu luăm foarte în serios și problemele care există în afara Uniunii Europene. Noi, în calitate de Uniune Europeană, trebuie să fim și o uh, putere politică, nu doar uh, economică. Doamna Cathy Ashton, uh, vă rog, aveți cuvântul pentru introducere. Thank you very much, Mr. President. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta va fi prima dintre cele trei contribuții ale mele pe care le voi face în această dimineață. De aceea doresc să încep prezentându-vă perspectiva mea referitoare la chestiunile cu care ne confruntăm și de asemenea voi încerca să ating câteva dintre detaliile pe care uh, le-au adăugat uh, deputații la această dezbatere. Permiteți-mi să încep. Există furtuni care s-au declanșat în țările pe care noi le numim vecinii noștri. Nimeni din acest Parlament nu știm unde se va încheia această mișcare și ce va aduce acest final. Domnule președinte, aspirațiile sunt înalte și așteptările sunt în aceeași măsură înalte. A curs mult sânge și s-a ajuns la o situație economică dezastruoasă. În Africa de Nord și în lumea arabă au avut loc niște mișcări care reprezintă provocări foarte importante pentru noi. Două principii trebuie să uh, ne să reprezinte baza muncii noastre. Noi uh, Trebuie să avem o cale bine stabilită în acest deceniu, însă până acum mișcările noastre au fost destul de lente. Aceste zone de conflict ne arată cât de îngrozitoare poate să fie viața atunci când democrația nu mai este garantată. Și, în afară de aceasta, umilitatea este foarte... Umilința este foarte importantă. Democrația este un fundament necesar al progresului uman. În al doilea rând, democrația este foarte importantă. Nu înseamnă numai alegeri libere, înseamnă mult mai mult. Avem nevoie de o democrație profundă, respectarea uh, statului de drept, libertatea de exprimare, de respectarea drepturilor omului și o administrație bună. Trebuie să existe sindicate libere și dreptul liber de exprimare. Trebuie să construim instituțiile corecte și să avem atitudinea corectă. Iar pe termen lung, democrațiile sofiste, cele care plutesc la suprafață, oamenii care merg la vot, acestea vor supraviețui dacă va exista o democrație profundă, cu rădăcini bine închegate. Nu există soluții pe termen scurt. Există numai soluții pe termen lung. Iar, între timp, spectrul de intoleranță religioasă aruncă umbre asupra vieții acestor oameni. În Egipt există probleme mari, se găsesc tot felul de scuze pentru a nu se porni pe această cale a construcției democrației. Există drepturi umane fundamentale care sunt universale și trebuie protejate peste tot. Trebuie să-i condamnăm pe toți cei care nu le respectă, care folosesc mijloace de oprimare a populației. Iar toleranța trebuie să fie cea care domnește peste tot, în Pakistan, Siria, Egipt sau în altă parte. Europa trebuie să facă alegeri. Dacă ne uităm la vecinii noștri, trebuie să fim gata să ne ridicăm la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm. Pot să fac sute de declarații și le fac. Pot să condamn, să solicit, să fac orice, însă trebuie să și acționăm. Și această acțiune trebuie să se uh, prezinte sub mai multe forme. Haideți să luăm și sancțiuni. Am impus sancțiuni regimurilor care tratează viețile cetățenilor ca și cum nu ar avea nicio valoare oameni care au fost uh, omorâți de către autorități, de către forțele polițienești. În Siria am uh, impus de asemenea sancțiuni, o interdicție de uh, călătorie pentru factori de decizie din acest regim și de asemenea un embargo de export al armelor. Haideți însă să fim sinceri și să ne exprimăm cât se poate de clar, pentru că așa am vorbit și eu ieri cu autoritățile siriene. Ceea ce se întâmplă în Siria este că cetățenii doresc democrație și respectarea statului de drept. Nu este vorba despre un complot internațional. Însă, regimul pierde în legitimitate și se îndepărtează de oameni și de asemenea nu mai are niciun fel de legitimitate în fața comunității internaționale. Valorile internaționale valorile și mijloacele la care apelează autoritățile siriene sunt de mult depășite, iar noi, Uniunea Europeană, trebuie să fim solidari cu cetățenii sirieni. În uh, Paneas există probleme. În Hammer au intrat tancurile și au oprimat uh, mișcarea protestatară de acolo. Noi nu vrem să vedem asemenea lucruri. Noi solicităm regimului să-și schimbe cursul și să o facă imediat. Ieri am vorbit cu autoritățile siriene și le-am spus că trebuie să ofere uh, sprijin umanitar și să accepte ajutorul din partea uh, comunității internaționale și de asemenea să garanteze accesul jurnaliștilor. De asemenea, în apropierea noastră la Belarus, când președintele președintele Lukashenko a eșuat în a arăta că dorește o societate democratică europeană, el nu a acceptat această șansă, ci a folosit mijloace de violență multiplicând numărul de protestatari, de prizonieri politici. El a arătat că nu respectă statul de drept. Eu m-am întâlnit cu familiile celor care au fost în închisoare și știu că nu le-a lăsat nicio altă opțiune. De aceea a trebuit să luăm sancțiuni, să luăm măsuri uh, importante. De asemenea, trebuie să ne sporim ajutorul pentru a avea mai multe contacte cu cetățenii de acolo. În plus, trebuie să ne angajăm în mod direct. La Camp Ashraf, ce s-a întâmplat pe 8 aprilie e deplorabil și, într-adevăr, eu am condamnat evenimentele de atunci. Trebuie să răspundem pe o singură voce în calitate de Uniune Europeană nu pun sub semnul întrebării suveranitatea teritoriului irachian însă și rezidenții din tabăra Ashraf trebuie să aibă niște drepturi care să le fie garantate. De aceea trebuie să știm exact ce se întâmplă acolo. Însă, după cum știm cu toții, din informațiile care ne-au fost furnizate, nu există o soluție simplă în acest caz există multe opțiuni care au fost luate în considerare. Națiunile Unite, la conducere, toate prezintă provocări mari și sunt recunoscătoare pentru activitatea pe care a făcut-o acest Parlament, pentru delegațiile care s-au dus într-acolo și pentru contribuțiile pe care le-am avut. Trebuie să vorbim și Consiliul pentru Afaceri Externe. Am discutat cu um, înaltul comisar pentru refugiați de la ONU iar ambasadorul Irakului ajunge astăzi și știe cât de importantă este această chestiune pentru noi. Onorați membrii, trebuie să urmărim această cale și să ne asigurăm că se va merge pe drumul cel bun. Condamnarea este clară. În Yemen, de asemenea, cooperarea cu Golful um, este clară. Președintele lor a ezitat. Am uh, vorbit cu el nu de mult uh, I-am spus care sunt discuțiile pe care le-am avut cu opoziția și ce propuneri au fost înaintate. I-am spus că trebuie să se gândească bine ce face în interesul țării sale și că ar trebui să ia măsurile corespunzătoare. În întâlnirile mele din golf m-am întâlnit cu regele Bahrainului, am discutat despre inițiativele de acolo, despre dialogurile care trebuie să fie inițiate și i-am solicitat să înceapă acest dialog. Domnule președinte, cursul actual nu reprezintă răspunsul. Trebuie ca uh, procesele să fie corecte, iar pedepsa capitală să fie evitată în orice circunstanță. Domnule președinte, în toate aceste cazuri este vorba despre implicarea directă pe care o avem și despre presiunea pe care o putem aplica și despre o abordare cât mai directă. Sigur, nu trebuie să avem niciun fel de iluzii și să fim foarte clari atunci când vorbim cu liderii uh, celorlalte state. Și aceasta este atitudinea mea și, sus, și sper că pot face acest lucru cu sprijinul acestui Parlament, cu sprijinul Comisiei Afet și cu sprijinul um, de externe din cele 27 state membre. Sigur că trebuie să vorbim și despre Libia. Există unii membri din acest Parlament care ar fi dorit să avem o politică de securitate și de um, apărare mai puternică. Trebuie să vă spun însă că uh, în ultimele luni am văzut cât de multe mai sunt de făcut, însă totuși ne-am implicat împreună în, într-un plan de ajutorare și de mm, răspuns uh, la o situație umanitară dificilă. Dacă vă aduceți aminte, ne-am organizat în același mod și în uh, dezastrul uh, provocat de cutremurul din Haiti. Operațiunile civile și militare au lucrat una lângă cealaltă știu că ajutorul umanitar Uh, este, nu trebuie să fie politizat și că lucrătorii umanitari nu trebuie să fie puși în situații de risc. Însă, uh, uneori trebuie să ne dăm seama că numai uh, militarii au echipamentele și personalul competent pentru a evita aceste situații de risc. Și de aceea, dacă vom primi o solicitare din partea ONU, vom fi pregătiți să intervenim. Dar, stimați membri, trebuie să avem o abordare mai inteligentă și mai rapidă. Și sunt prima persoană care recunoaște că, într-adevăr, mai sunt multe de făcut și voi vorbi despre asta în uh, următoarele mele intervenții. Ne îmbunătățim uh, colaborarea cu NATO, împărtășim detalii privind operațiunile noastre pentru prima dată și ne dezvoltăm relațiile. Vineri am uh, coprezidat împreună cu secretarul general Rasmussen um, uh, întâlnirea uh, Comitetului de Securitate și uh, uh a, Consiliului Nord-Atlantic și am avut o discuție despre Libia. De asemenea, avem o cooperare cu uh, Uniunea Africană, cu președintele mm, uh, Uniunii Africane, cu organizația uh, cu organizațiile conferinței islamice. Uh, și în discuțiile pe care le-am avut cu Ban Ki-moon am fost de acord să reunim uh, organizațiile regionale pe la o întâlnire din uh, Cairo și să organizăm o, un follow-up după întâlnirea aceasta la Roma. Uh, obiectivul nostru este de a sprijini dialogul național, de a ajuta la elaborarea Constituțiilor și de a, pre- a Constituției și de a pregăti alegerile libere din această țară, din Libia. Trebuie de asemenea să ne întâlnim cu tinerii, cu societatea civilă, cu reprezentanții femeilor din Libia. Am avut uh, uh am avut întâlniri deja cu reprezentanții acestor categorii și s-au uh, abordat subiecte care nu au mai fost niciodată abordate și uh, mesajul a fost clar. Gaddafi trebuie să plece și regimul său trebuie să fie uh, eliminat. Voi uh, deschide un birou în Benghazi pentru a putea face progrese în acest domeniu și pentru a putea avea contacte cu cetățenii lipieni pentru a putea sprijini societatea civilă, pentru a putea uh, sprijini procesul de tranziție. Am avut uh, întâlniri cu reprezentanții guvernului de tranziție și cred că nu veți fi surprinși când veți afla care sunt solicitările cetățenilor libieni. Doresc uh, ajutor în ceea ce privește educația, în ceea ce privește întărirea frontierelor. Uh, dezvoltarea societății și noi suntem capabili să le oferim acest ajutor și vom face toate aceste lucruri întărind uh, necesitatea respectării drepturilor omului. De asemenea, politica noastră de securitate și apărare, politica noastră de vecinătate trebuie să dobândească un nou nivel de um, ambiție și de obiective. Trebuie să fim responsabili unul față de celălalt, trebuie să fim responsabili față de angajamentele pe care ni le luăm uh, față de țările partenere, față de cetățenii europeni pentru a construi acea Europa pe care ne-o dorim, bazată pe mobilitate, pe fonduri. Și trebuie să susținem toate aceste țări uh, din aceste puncte de vedere în viitor. Un exemplu de mobilitate. Tinerii își doresc oportunități mai bune și Parlamentul European are un rol de jucat în a susține aceste oportunități pentru tineri, tineri care să beneficieze de competențe, de cunoaștere pe care Europa poate să le ofere. Trebuie să ajutăm pe tineri să poată să studieze, pe oamenii de afaceri, pe femei, să poată să exploreze noi uh, piețe în care să-și desfacă produsele și serviciile. Acesta este o oportunitate pe care le putem oferi. Unele din statele membre au relații de durată cu aceste uh, țări și acum însă trebuie să facem un uh, pas înainte. Știm că putem aduce o contribuție în stimularea creșterii și relansării economice. Știți care a fost efectul acestei crize asupra economiilor țărilor despre care vorbim astăzi? Unele din aceste economii se bazează pe noi ca fiind o piață majoră de export pentru produsele lor. Trebuie să le permitem, trebuie să le permitem acestor țări să-și dezvolte piețele și să le susținem în, um, deschizându-le piețele noastre și ajutându-le să aibă acces la ele și de asemenea ajutându-le să îndeplinească standardele care sunt cerute la nivel internațional. Trebuie să avem voința politică de a face acest lucru, trebuie să avem voința politică de a ne angaja cu adevărat pentru a ne asigura că piețele noastre sunt disponibile, sunt accesibile pentru aceste țări. Iată o provocare, o provocare generală, o provocare în aceste în această perioadă de criză o provocare la care trebuie să răspundem. Pentru că dacă nu facem acest lucru, atunci eșecul uh, economiilor din țările vecine va avea un uh, impact asupra propriilor noastre economii. Uh, putem acționa prin uh, sprijin direct, dar putem, de asemenea, uh, avea o influență importantă la nivel internațional am discutat despre posibilitățile noastre de contribuție din punct de vedere financiar și trebuie să facem chiar mai multe pentru a ne asigura că resursele care sunt reunite acționează într-un mod mai eficient. Uh, primul ministru al Tunisiei a vorbit despre mm, ajutorul de care are nevoie țara sa pentru a evolua către ceea ce așteptăm cu toții și anume niște alegeri libere. Trebuie să ne asigurăm că o țară care are o reducere atât de, o scădere atât de importantă a activităților economice beneficiază de ajutor din partea noastră. Nu trebuie să ne concentrăm numai pe perspectivele de termen lung, nu numai pe importanța unei strategii, uh, ci și pe ceea ce facem acum, pe modul în care susținem țări ca Egiptul, Tunisia, astăzi având în vedere problemele bugetare cu care se confruntă. Și acesta este motivul pentru care am început discuții cu organizațiile, cu instituțiile financiare, cu statele membre, pentru a vedea modul în care ne putem implica, pentru a ajuta aceste țări care se confruntă cu un deficit uh, economic, care au sisteme politice care se prăbușesc. Stimați membri, aceste aspecte sunt, uh, au un adevărat caracter de urgență și trebuie să acționăm. Și acum, Egiptul. Am uh, fost de, deja de trei ori acolo în ultimele săptămâni și am uh, vorbit uh, cu cei care s-au implicat în Revoluția din Egipt, cu reprezentanții organizațiilor femeilor și um, m-am întâlnit cu o femeie care dorește să fie candidat la președinție și care uh, este uh, foarte ferm comisă că trebuie să arate femeilor din Egipt rolul pe care poate ele să-l joace la nivel politic. există această femeie are o, o viziune foarte clară despre modul în care poate ajuta Egiptul, despre modul în care poate construi locuințe pentru cetățenii Egiptului, dar trebuie să Um, luăm această viziune și să o transpunem în ceva concret, în niște, într-un sprijin și ajutoare concrete pe care le putem furniza. Pe baza sesiunilor de formare, pe baza uh, dezvoltării infrastructurilor, pe baza uh, oportunităților pe care le putem oferi întreprinderilor mici și mijlocii pentru a vedea modul în care putem construi comunități mai sigure prin intermediul acestui proiect de locuințe. Pentru a vedea cum putem obține o viziune mai largă care să fie construită pe așteptările poporului egiptean. Am vorbit cu ministrul de externe al Egiptului care este pregătit să lucreze îndeaproape cu noi uh, în tot acest proces care afectează Orientul Mijlociu și uh, este foarte interesat uh, să ne considere ca niște adevărați parteneri în acțiunea pe care o poate avea în, în regiune. Trebuie să răspundem la toate aceste provocări și, pe baza resurselor, cunoștințelor, expertizelor și contactelor noastre, să uh, putem acționa. Și am tot repetat că Serviciul European de Acțiune Externă este o forță de prevenire și rezolvare a conflictelor. Trebuie să adaug că de aceea rolul nostru în Serbia și Kosovo este unul important. De aceea votul pe care dorim să-l obținem în ONU, votul pe care îl avem acum de altfel, poate să joace un rol important. Poate să-i determine pe liderii din Bosnia și Kosovo, Kosovo să uh, reia discuțiile și să se gândească numai la binele țărilor lor, să ia în considerare viitorul lor și viitorul lor arături de Uniunea Europeană. Știți foarte bine că stabilitatea în Orientul Mijlociu uh, necesită un adevărat proces de uh, pace. Am adus o nouă vigoare în reuniunile quartetului din ultimele luni um, Ultima reuniune a avut loc în februarie și uh, în continuarea acestei reuniuni s-a lucrat cu negociatorii palestinieni și israelieni pentru prima dată de la uh, crearea acestui quartet și uh, va avea loc o nouă reuniune uh, în, în viitor. Continui să cred că o soluție obținută de acești negociatori poate fi uh, modul de a, de, a, de a continua pe viitor, modul de a progresa pe viitor. Trebuie să sprijinim procesul de construire a statului palestinian. La întâlnirea din aprilie am ascultat uh, um, laudele pe care, care sunt aduse lui Salam Alfat pentru realizările pe care le-a avut uh, și pentru soluțiile pe care le-a propus pentru un guvern funcțional din punct de vedere al băncii mondiale. Uh, contribuția la procesul de reconciliere palestinian poate fi o, o oportunitate pentru a obține ceea ce Uniunea Europeană își dorește deja de ani de zile. S-au făcut eforturi foarte multe pentru obținerea unității care este uh, de altfel o cheie pentru soluția uh, privind cele două state. M-am întâlnit cu reprezentanții Ligii Arabe, evitarea violenței, continuarea procesului de construcție statală sunt elemente cruciale și trebuie să evaluăm aceste eforturi în funcție de rezultatele obținute. Și cred că acest, um, acest, acest proces trebuie să um, țină cont și de faptul că uh, opoziția față de Hamas nu se schimbă, opinia noastră față de, față de Hamas nu se va schimba și trebuie să aducem un răspuns și la situația umanitară din uh, fâșia Gaza. M-am deplasat deja de două ori acolo și este nevoie de acțiuni care să sprijine o dezvoltare a economiei. Situația, mai ales cea care implică copiii, este extrem de dificilă vreau să văd că oamenii din Gaza au un viitor, dar de asemenea de asemenea um, uh, Galan Shali trebuie să fie eliberat și trebuie să fie redat familiei pe care am cunoscut-o. Ne dorim cu toții o societate a toleranței, a păcii și a prosperității. Și știm foarte bine că nu vom ajunge la capăt de drum fără niciun fel de piedici. Însă, democrația este singura cale pe care, uh, care ne va permite să ajungem la un rezultat. Și noi avem experiență, putem ajuta toate acele țări care astăzi au nevoie de ajutor pe calea către democra- democrație trebuie să de, uh, sprijinim democrația, ceea ce ne va permite și nouă să susținem oportunități și posibilități pentru tineri, ca tinerii să se angajeze în viața socială, să voteze, să uh, creeze partide politice. Și știm că sunt foarte multe țări care se află în această situație și putem să le ajutăm să dezvolte un proces politic, să construiască un proces de pace, să în, uh, aprofundeze societatea civilă. De fapt, asta înseamnă democrație, prosperitate. Și pot să vă spun, doamnelor și domnilor, că uh, în momentul în care eu am mers în aceste țări, am constatat că, de fapt, nu e vorba doar de alegeri în sine. Democrația e mult mai mult decât atât. Uh, și acest lucru este important, să știi că ai dreptul să-ți folosești un vot o dată, de două ori, de trei ori, de câte ori e nevoie pentru a schimba un guvern, pentru a-l uh, înlocui, e bine, acest lucru este deosebit de important. Și vedem ce se întâmplă, spre exemplu, și în coasta de Fildeș, Côte d'Ivoire Știm că, uh, într-un sfârșit, președintele Ottawa a reușit să-și ocupe postul pe care uh, îl câștigase la, în urma alegerilor. Și este un lucru bun să vedem acest rezultat concret. Eu cunosc foarte bine cum s-au derulat alegerile acolo și știm că a fost ales în mod corect, în mod echitabil. Și e foarte plăcut să vezi că democrația încetul cu încetul se înrădăcinează. Schimbările nu duc întotdeauna la progres, însă progresul duce cu siguranță întotdeauna la schimbări. Însă pentru asta e nevoie de hotărâre, de, pentru a acționa și uh, unii, unele situații cer din partea statelor membre să intervină și să acționeze, alte situații cer din partea Comisiei să intervine și să uh, acționeze. Știm cu toții că avem un rol de îndeplinit și în momentul în care facem acest lucru, ne îndeplinim răspunderea ce ne revine, e bine, acest lucru va avea repercusiuni pozitive. Însă știm că e un drum lung și trebuie să fim hotărâți să-i ajutăm uh, pe uh, vecinii noștri nu doar să lanseze acest drum către democrație, ci și să-l ducă până la capăt. Și acum uh, știu că vom discuta astăzi și trei rapoarte, însă mă voi referi la ele într-o intervenție ulterioară și uh, vreau să evoc o idee. Să nu aveți niciodată nici cea mai mică îndoială că un grup mic de cetățeni, dacă dă dovadă de hotărâre, poate să schimbe lumea. Uh, thank you. Thank you, Lady Ashton. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ashton. Aș dori să amintesc colegilor faptul că, cu excepția uh, declarațiilor doamnei Ashton, ei bine, vom discuta și trei rapoarte concrete din partea trei colegi, raportul domnului Albertini, raportul domnului A. Gualtieri și raportul doamnei Muniz de Urchiza. Și nu uitați că uh, în funcție de votul care a avut loc luni, vom uh, aborda și un subiect și anume uh, persecuția de care suferă comunitatea creștină coptă în Egipt. Și acum, în numele grupurilor politice, are mai întâi cuvântul domnul uh, Joseph Dol din partea PPE. Doamna vicepreședinte, doamna Cathy Ashton, dragi colegi, politica externă este dominată de revoluții mai mult sau mai puțin pacifiste în diferite țări din vecinătatea noastră în, uh, dinspre Mediterana și mai recent dominată de un eveniment uh, simbolic în lupta împotriva terorismului și alume uh, faptul că a fost uh, ucis Bin Laden. Care este rolul Europei în uh, această, pe această scenă? Suntem noi un actor plin de, plin de bunăvoință? Da, cu siguranță, pentru că acțiunea noastră sub auspiciile ONU în Libia, la inițiativa câtorva șefi de state și de guverne europene, au demonstrat că Europa, cel puțin o parte din Europa, este gata să acționeze în momentele grele, atunci când e nevoie. Dar asta înseamnă că suntem și un actor internațional uh, preponderent cu influență la înălțimea așteptărilor ei bine, răspunsul poate că la această întrebare este negativ. Europa, într-adevăr, continuă să fie un pitic, un pitic politic și geostrategic, în ciuda unor așteptări din ce în ce mai mari din partea opiniei publice europene. Europa a pariat pe stabilitate, pe ajutorul pentru dezvoltarea în țările din Mediterana, dar uh, popoarele cer, în mod legitim, o libertate politică și pleacă din țările lor uh, pentru că nu reușesc să creadă într-un viitor viabil pentru ei și pentru copiii lor în acele țări. Și răspunsul umanitar pe care îl acordăm este cu siguranță util. Dar, doamna vicepreședinte, doamna înalt reprezentat, știți că trebuie să facem și mai multe. Am înțeles oare lecțiile din aceste experiențe? Aș vrea să cred acest lucru. Uh, uitați-vă la valurile de imigranți care ajung pe coastele noastre, care mor pur și simplu pe mare și nu știm exact care este numărul lor. Și vedem cum țările noastre reacționează prin certuri, prin închiderea frontierelor, prin punerea sub semnul întrebării unor instrumente de libertate și de circulație atât de esențiale precum Schengen. Ne putem pune întrebarea dacă toate aceste lucruri sunt demne de Europa, de valorile sale, de idealurile sale. Nu cred. Grupul meu, PPE, nu crede acest lucru și sunt sigur că o mare majoritate a, de, a colegilor din acest hemiciclu nici ei nu sunt convinși de acest lucru. Dragi colegi, dacă noi dezbatem astăzi, în această dimineață cu doamna alt reprezentant, este pentru că prin tratatul de la Lisabona am vrut ca Europa să aibă o voce, să aibă uh, să fie mai concretă. Și haideți să trecem acum la lucrări practice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 și să ne punem întrebarea care sunt prioritățile Europei. Uh, relațiile sale cu Europa Meridională și Orientală, lupta împotriva terorismului, soluționarea conflictului în Orientul Mijlociu, politica comercială, uh, ei bine, fiecare dintre aceste elemente și toate dintr-o dată. Care sunt partenerii noștri privilegiați? Uh, țările emergente, Statele Unite, alte țări, cum putem obține cele mai bune rezultate, lăsând acțiunea la nivel politic doar Statelor Unite, așa cum se întâmplă de 60 de ani, sau având o voce puternică și unică. E bine, doamnelor și domnilor, în ceea ce privește afacerile externe, securitatea, apărare, soluția nu este mai mult uh, tendință interguvernamentală, ci mai multă Europa. Nu e nevoie de mai mult uh, ego la nivel național, ci mai multă intervenție la nivelul Europei. Uh, dragă doamnă Ashton, politica noastră externă are nevoie de toată energia noastră, de toată hotărârea noastră și asta pentru câteva obiective foarte clar definite. 2011 trebuie să fie anul Mediteranei, trebuie să fie anul de luptă împotriva terorismului, uh, de soluționarea conflictului în Orientul Mijlociu. Dacă Europa e capabilă să devină un actor cheie în această direcție, e bine, va reuși să își șteargă păcatele din tinerețe. Și am să închei cu o frază a unui om pe care îl cunoașteți foarte bine, Ioan Paul, Papa Ioan Paul al II-lea, avem patru miliarde de euro pe care le-am pus deoparte în bugetul european. Vă rog să faceți propuneri pentru a cheltui judicios acești bani în loc să îi uh, dăm înapoi statelor membre. Uh, Mulțumesc, spune domnul președinte, din partea socialiștilor și democraților, domnul președinte Martin Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Între Uniunea Europeană, în care dorim evoluții în toate domeniile și observăm evoluții în contextul renaționalizării, contractul tratatul de la Lisabona ar trebui să fie un instrument care să creeze o nouă politică comunitară și să asigure politica externă și de apărare comună. Dacă este să revenim asupra primei dezbateri generale pe care am avut-o cu înaltul reprezentant și dacă este să ne amintim odată în plus care au fost uh, începuturile. De atunci am observat că există anumite guverne, existau anumite guverne care nu doreau titlul de ministru de externe al Uniunii Europene. De aceea s-a ajuns la acest titlu de înalt reprezentant. Este de înțeles, pe lângă politica fiscală, pe lângă politica internă, suma uh, politicilor externe reprezintă un uh, o caracteristică esențială a suveranității naționale. Și tocmai pentru a transfera aceasta unei uh, instituții comunitare este destul de dificil, este o mișcare curajoasă, dar în același timp una dificilă. Trebuie însă, la Parlamentul European, împreună cu doamna înalt reprezentant, să ne punem o altă întrebare. Și anume întrebarea, care este rolul acestei uniuni? ca organ de sine stătător în contextul politicii internaționale. Am citit în, ultimii ani, în ultimele zile niște articole despre înaltul reprezentant care m-au surprins, pentru că aceste articole o criticau pe doamna Ashton pentru lipsa sa um, în politica externă și aceste critici erau inspirate de către oameni care nu se gândeau la nimic altceva decât la politica lor externă națională, la interesele lor naționale care să vină în prim plan. Și fără să existe consultări cu vreun partener, deci prezentând o perspectivă unilaterală și uh, luând decizii uh, de sine stătătoare, nu putem să ajungem la o Uniune Europeană unită. Haideți să privim exemplul Libiei. Niciodată nu s-a observat o uh, scindare a Uniunii Europene în contextul angajamentului internațional ca atunci când ne-am întrebat ce atitudine să avem în ceea ce privește Libia. Tocmai în marile capitale ale Uniunii Europene există o tendință și anume propria uh, politică externă și de securitate sau politica externă și de securitate a Uniunii Europene să fie uh, privită din perspectiva propriilor mijloace. Cu cât sunt birourile externe naționale mai puternice, cu atât această conștiință este și ea mai puternică. Doamne, aici, în acest Parlament, cu siguranță veți, vă veți bucura de cel mai mare sprijin dacă veți spune acestor persoane că interesul lor unilateral este respectat, dar că aceasta nu poate să fie direcția unei politici comune externe și eu, ca înalt reprezentant, nu pot să definesc asemenea domenii. Da, sunt pentru înființarea unui asemenea birou în Libia, un birou așa cum l-ați numit dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră, în calitate de înalt reprezentant și noi ca Uniune, ca organizație de sine stătătoare, suntem credibili dacă avem o uh, atitudine de venire în ajutor. Și Într-adevăr, noi trebuie să luăm și alte măsuri decât cele militare, dar în toamna anului trecut, în, la cel mai mare târg de arme, în Libia, noi am fost prezenți. Chiar am avut cel mai mare stand de arme. Germania, Franța, Marea Britanie, Belgia, Italia, acestea sunt cei mai mari furnizori de arme pentru domnul Gaddafi. Aceasta este credibilitatea noastră. Credibilitatea Europei este alta și noi avem nevoie de soft power. Noi avem nevoie de un birou care să susțină evoluțiile societății civile, care să promoveze cooperarea internațională a Uniunii Europene și să o definească. Nu avem nevoie să îi supunem pe alții în numele unor interese unilaterale diplomatice ci trebuie să îi privim de la același nivel în calitate de parteneri și să avem o astfel de relație cu partenerii noștri. Asta înseamnă diviziune a politicii externe de securitate și de apărare a Uniunii Europene, din punctul meu de vedere. Ați spus că există trei scopuri. Bani, mobilitate, acces la piață. În următoarea etapă ar trebui să adăugați trei ceuri, coerență, concretețe și metodă comunitară. Atunci, cu cele trei principii combinate, vom putea avea succes. Iar eu, în calitate de președinte al grupului politic socialist, știu că cooperarea între dumneavoastră și Parlament este una bună, însă cu siguranță mai există loc de îmbunătățire. De aceea repet oferta mea și cred că o fac în numele tuturor colegilor pentru viziunea dumneavoastră în ceea ce privește politica uh, externă comună, veți găsi cu siguranță aici mai mulți susținători decât la adunarea celor 27 de reprezentanți. Pentru că dumneavoastră sunteți reprezentantul diplomatic al unui întreg continent. Vă mulțumesc, domnul președinte, întrerupe pe domnul Schulz. Urmează acum domnul Guy Verhoeven. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, sâmbătă am avut o lungă întâlnire la Cairo cu noul prim-ministru egiptean, domnul Sharaf și concluziile acestei întâlniri și concluziile mele după această întâlnire, de fapt era vorba de a doua călătorie la Cairo în ultimele două luni, e bine, aceste concluzii sunt următoarele. Așa cum spuneți, este nevoie de un ajutor masiv pentru a canaliza și a ajuta această revoluție din Africa și trebuie să ne uh, oprim, să, să, să, să stopăm acele atitudini paternaliste pe care le-am tot anunțat până acum. Planul Marshall al SUA, știți ce fonduri a transferat? 1% din PIB-ul anual, 162 de miliarde de dolari. Bani real. Și noi ce promitem Egiptului? Un miliard. Nu 162 de miliarde, un miliard. Nu în 2011, nu în 2012, ci în 2013, când vom avea posibilitatea să facem asta. Așadar, ceea ce aștept eu din partea dumneavoastră și din partea comisiei, pentru că se pare că vorbim aici despre fonduri ale comisiei, nu este ceva legat de planuri glorioase despre schimbarea politicii de vecinătate. Da, trebuie să facem asta în viitor, dar trebuie acum cât mai repede posibil să avem un ajutor bugetar pe care să-l oferim Egiptului, pentru că până la sfârșitul anului nu vor mai avea niciun ban în buget și acest lucru poate fi începutul unei contrarevoluții în Egipt trebuie să le oferim un ajutor bugetar sau să le anulăm datoriile pe care le au. Acesta este modul de a continua și acesta trebuie să fie mesajul pe care îl transmitem Egiptului și egiptenilor. Și în al doilea rând, Siria. Să fim cinstiți, doamna Ashton. Siria este un adevărat dezastru. Ceea ce se întâmplă acolo uh, poate fi descris numai cu un singur cuvânt. Un nou Tiananmen. Un Tiananmen arab. Sunt oameni care sunt măcelăriți în fiecare zi. 800 de oameni au fost omorâți, 8.000 de oameni au fost răniți, oamenii sunt uh, torturați în cele mai brutale modalități pentru a mm, uh, mărturisi uh, parolele pe care le folosesc pe Facebook și contactele pe care le au pe Facebook, iar cei care nu au fost încă uh, masacrați sunt omorâți direct de către serviciile secrete. Și e foarte clar că ceea ce se întâmplă astăzi în Siria poate fi descris ca fiind cea mai, ca fiind, uh, cea mai brutală dictatură uh, din uh, lume. Aceasta este analiza pe care o putem face astăzi. Și când mă uit la cei 800 de oameni care au fost omorâți, cei 8.000 de oameni care sunt închiși Uh, care sunt torturați în fiecare zi. Și noi ce facem? Noi înghețăm activele ale uh, unor 13, numai 13 oameni și nu pe cele ale dictatorului. Uh, este ridicul acest lucru nu-i ajută deloc să-și schimbe regimul, să-și schimbe direcția. Și ce spunem? Nu, că nu Assad este vinovat, că fratele lui este vinovat, că fratele lui este pe listă. Sunt sute de oameni care trebuie să fie pe această listă. Și trebuie să exercităm o adevărată presiune. Sigur că înțeleg un pic uh, opțiunea dumneavoastră. Îl lăsăm pe Asad în afara listei și poate că mai târziu uh, ajungem la o cale de mijloc cu el și poate îl convingem să-și schimbe calea de acțiune. Dar trebuie să fim foarte clari. Trebuie să-i spunem lui Assad că îi lăsăm câteva zile și dacă în aceste câteva zile nu uh, pune punct uh, tuturor acțiunilor care au loc în prezent, atunci trebuie să uh, înghețăm activele nu numai a 13 oameni, ci a întregii familii. Să interzicem accesul în Uniunea Europeană nu numai pentru acești 13 oameni, ci pentru toată familia Assad. Este foarte important. Ieri am avut o, un contact direct cu oamenii din Siria și trebuia să le spuneți foarte clar că sancțiunile vor fi înăsprite, pentru că altfel familia, Safar, ă, familia Assad, îmi scuze, nu va schimba niciodată, uh, nu va schimba niciodată politică și trebuie să le spunem că nu-i vom considera niciodată ca fiind reprezentanții de drept ai uh, sirienilor și că sunt răsp- răspunzători pentru actele lor. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l uh, oferiți. Puteți contribui la stoparea acestui nou Tiananmen arab. Și sirienii așteaptă acest mesaj clar astăzi, nu mâine. Mulțumesc. Domnul Charles Tenok din partea conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță politica externă și de securitate comună a, a trecut prin nenumărate schimbări încă de la începutul anului și prin nenumărate încercări și vedem care a fost a, uh, posibilitatea sa de a reacționa. Uh, de a se adapta la evenimente. Și vedem, doamna Ashton, ce așteaptă din partea dumneavoastră statele membre. Bineînțeles, statele membre nu vă, nu-și doresc ca dumneavoastră să aveți inițiative. Pe de o parte, vi se cere să aveți acest rol global ca fiind o figură proeminentă a diplomației europene și pe de altă parte vi se cere o anumită reținere și să bă, păstrați, prezervați interesele anumitor state membre. Și e foarte ciudat să ai o asemenea abordare față de politica externă și de securitate comună întrebarea ce se poate pune este de ce a fost creată atunci această politică. Și uh, răspunsul e că uneori această politică ar putea să submineze suveranitatea statelor membre. Însă uh, uh, am văzut recent că uh, această politică de fapt subminează credibilitatea Uniunii Europene pe ansamblu, așa cum s-a întâmplat recent în Libia. Uh, Ceea ce noi ne dorim este o, o neutralitate bugetară a acestei politici și ne dorim un simț de răspundere uh, mai uh, accentuat. Și întrebarea mea este următoarea, doamna uh, Ashton Se pare că un, uh, o parte importantă din resursele noastre au fost utilizate în mod incorrect, pentru că nu aduc niciun beneficiu pentru cei care plătesc taxele și pentru contribuabili. Uh, ne putem uh, pune întrebarea, spre exemplu, fondurile care au fost acordate pentru fâșia din Gaza și o presiunea care s-a făcut asupra Turciei și Ehm, toate aceste încercări, de fapt, mie mi se par că sunt încercări care au dat greș, nu s-au ajuns la, n-au ajuns la un rezultat. Întrebarea mea este cum putem ajunge la o nouă politică, cum putem ajunge la o nouă discuție, la o nouă negociere cu Hamasul și cu partenerii din regiune. Cred că nu se poate face acest lucru. Apoi, închiderea taberei Ashraf din Irak. Dumneavoastră ați cerut ca uh, acest lucru să aibă loc, însă ați Uh, însă ați cerut acest lucru poate în mod prea pripit ce vom face cu toți acei oameni. Și așa cum spunea și domnul Verhofstadt, este evident că noi trebuie să stabilizăm situația în Orientul Mijlociu. Este evident că trebuie să stabilizăm situația în aceste țări, în Egipt, în Siria și așa mai departe. Și ne putem pune întrebarea de ce, spre exemplu, președintele al-Assad al Siriei a fost lăsat deoparte în momentul în care s-au hotărât sancțiunile împotriva uh, dictatorilor din această regiune, ori noi știm ce fac serviciile sale de poliție. Mulțumesc, are cuvântul domnul Combendi din partea verzilor. Madame la autre... Doamnă înalt reprezentant, dragi colegi, aș dori <clears throat> astăzi să vă adresez o întrebare, doamnă Ashton. Guy Verhofstadt a spus deja câte ceva despre Siria. Și vă întreb, cine împiedică uh, adăugarea lui Assad pe listă. Cine în Europa face asta? Care sunt țările din Europa care astăzi împiedică Uniunea Europeană să ia singura decizie posibilă? Spuneți-ne asta pe șleau. Pentru că dacă domnul Vestevele este cel care face asta, spuneți. Ca să știm cum se fac politicile în Uniunea Europeană, pentru că este incredibil. Nu putem spune, așa cum crede ministrul de, Ministerul de Afaceri Externe din Germania, că soluția în, problem, în problema regimului Assad este tot Assad. Dacă asta vreți să credem, e de necrezut. Nu va exista o soluție în Siria decât dacă Assad va părăsi puterea din Siria. Aceasta trebuie să fie poziția Uniunii Europene. Și atunci este clar că Assad și toată familia lui trebuie să fie pe lista înghețării activelor și interdicțiilor. Trebuie să fie făcut asta azi și nu mâine. Și dacă nu este posibil pentru că este nevoie de unanimitate, trebuie să spuneți în mod clar și public cine împiedică această decizie. Și în al doilea rând, cine și cum se împiedică astăzi ca Israel să plătească impozitele necesare pentru palesti- uh, impozitele cerute pentru palestinieni. Da, Uh, criza din Israel și Palestina nu poate să fie rezolvată uh, în detrimentul și pe, pe spatele palestinienilor. Au, s-au înregistrat 600 de morți în, uh, pe coastele libiene acum câteva zile. Un vapor, o navă se învârtea pe acolo. Se spune că nu este o navă a Uniunii Europene, că nu este nicio navă a NATO. Se pare că era o navă malteză. Și vă întreb, ce navă era și ce și de ce acest echipaj nu a salvat cele șa- cei 600 de oameni care uh, plecau din, Sibia, din Libia? Suntem în secolul 21, nu puteți să-mi spuneți că nu știți despre ce navă este vorba, pentru că avem aici de-a face cu o crimă de uh, refuz al asistenței pentru persoane în uh, pericol. Mulțumesc, domnul Lothar Bischi, președintele GUE. Doamnă înalt reprezentant, Dumneavoastră nu veți primi numai laudă, ci și critici în această dezbatere și să fim cinstiți. În anumite domenii, politica externă a Uniunii Europene a eșuat. Vis-a-vis -vis de lumea arabă, în Afganistan, în încercarea rezolvării problemei uh, palestiniene și în multe politici de vecinătate. Și întrebarea mea este următoarea. Există 27 de state membre și se dorește găsirea unei linii comune în ceea ce privește uh, PESC. Politica externă este o politică a intereselor, asta în mod clar, iar uh, timpul în care vestul își exprima fără niciun fel de considerație uh, față de alte populații și față de vecini, politica sa externă a trecut. Uniunea Europeană trebuie să se deschidă spre o politică a echilibrului intereselor. Standardele duble și gândirea în categorii militare au dus la un eșec acest Parlament s-a bucurat aproape atunci când Consiliul ONU a hotărât să intervină militar în Libia. Astăzi suntem cu toții și, repet, noi cu toții, puțin în cumpănă, pentru că evoluții de acolo, evoluțiile de acolo nu sunt cele dorite. Ce facem pentru populația civilă din Gaza sau de la Darfur? Cum protejăm dreptul la o viață demnă al celor 1,4 miliarde de oameni care trăiesc dintr-un dolar pe zi. Această întrebare preocupă în mod deosebit grupul meu politic. Revoluția din uh, statele arabe au un uh, factor comun, o solicitare comună. Ei vor dreptate. Dreptate în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, participarea democratică la procesul de decizie politică chiar și la nivel internațional. Și această solicitare trebuie să fie luată în considerare de Uniunea Europeană, iar îndeplinirea acestei sarcini necesită o evoluție comună a dreptului internațional și nu interpretarea sa unilaterală și impunerea sa forțată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bastian Belder, Freedom and Democracy. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna înalt reprezentant, sunt nerăbdător să vă pun întrebări referitor la conflictul israelo-palestinian. Care este atitudinea pe care Uniunea Europeană o va avea în luna septembrie în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, având în vedere faptul că palestinienii își doresc să creeze un stat, un stat independent. Săptămâna trecută am constatat că Hamasul nu a dorit să țină seama de condițiile impuse de către quartet. Deci trebuie să ne asigurăm că toate angajamentele ce au fost luate vor fi respectate. Dar Hamasul figurează pe lista organizațiilor teroriste și atunci, cum anume în această situație Uniunea Europeană va aplica principiile adoptate de către quartet? Eu cred că trebuie neapărat să avem o intervenție uh, clară și să aplicăm principii clare de libertate. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum vine rândul raportorilor noștri. Mai întâi are cuvântul domnul Albertini. Propunerea mea este ca intervenția dumneavoastră să fie în două părți. Patru minute la început și două minute la finalul discuției noastre. Deci aveți cuvântul. Alto reprezentante. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna înalt reprezentant, dragi colegi, politica externă și de securitate comună este un subiect care devine din ce în ce mai important pentru că Zilele pe care le trăim astăzi sunt caracterizate de un val care a început în uh, bazinul Mediteranei și care acum atinge și Orientul uh, apropiat. Um, este o, o criză care a început de la Mediterana și se deplasează din ce în ce mai mult către peninsula arabă. Și în acest context, Parlamentul European trebuie să răspundă speranțelor popoarelor din aceste țări. Trebuie să înțeleagă că aceste popoare mm, își pun viața în pericol și că uh, își doresc răsturnarea fostelor regimuri. Doamnă înalt reprezentant, toate aceste lucruri uh, ne determină să luăm în calcul și uh, aspectul controlului bugetar în ceea ce privește misiunile civile și militare din uh, PESC și din PSAC. Aici trebuie să ne bazăm pe o politică europeană care ține cont de uh, tratatul de la Lisabona și care pune accent pe caracterul multilateral. Și aici uh, trebuie să subliniem uh, necesitatea unui rol crescut al Serviciului European de Acțiune Externă, care în sfârșit a devenit o realitate. Uh, reluând ceea ce a fost decis uh, în tratatul de la Lisabona, um, Uniunea Europeană a primit un uh, post de observator în Consiliul de Securitate. Ne dorim să fim cât mai aproape posibil de aceste condiții de, de lucru și am subliniat în raportul nostru care sunt uh, mișcările civile din uh, Siria, Egipt, Tunisia, Bahrain ținând cont uh, de specificitățile fiecărui stat. Și mai sunt și alte subiecte foarte interesante în acest raport, Alianța Transatlantică, relația extrem de importantă cu Rusia, uh, respectarea drepturilor civice, restabilirea uh, statului de drept, uh, rezolvarea conflictelor Israel-Palestina. Iată subiectele pe care le putem găsi în acest raport. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi colegi. Domnul președinte, mulțumesc. Următorul uh, raportor, Roberto Gualtieri, aceeași propunere să păstrați două minute pentru discuția finală. Grazie, președinte, signor alto Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant și vicepreședinte. PESA trece printr-o perioadă dificilă. Sistemul internațional se dezvoltă, iar Uniunea Europeană trebuie să devină mai credibilă în domeniul securității și al apărării. Managementul crizei european, sprijinirea democrațiilor uh, și nu exportul de democrație, aceasta este o abordare foarte bună și cea corectă. Criza economică a dus la necesitatea de a avea o apărare comună odată în plus, iar tratatul de la Lisabona a pus la dispoziție instrumente pentru a dezvolta așa ceva, pentru a avea o abordare integrată și pentru a face un salt de calitate în acest domeniu al politicii externe de securitate și apărare. Și sigur, este posibil să realizăm acest lucru, însă în același timp construcția europeană se clatină. Există o nouă dimensionare a ambițiilor în fiecare țară. Și noi încercăm să arătăm care sunt aceste contradicții și ne gândim ce putem să facem pentru a putea coopera mai bine cu celelalte instituții. Criza din Egipt a arătat dezamăgirea vis-a-vis -vis de faptul că Uniunea Europeană nu are o abordare comună și problema Libiei, aici există o limitare a mandatului, un lucru regretabil. Iar o politică europeană uh, presupune un consens și discuții cu partenerii, iar uh, negocierilor pentru a se ajunge, negocierile pentru a se ajunge la o, un final al regimului Gaddafi sunt foarte importante. Intervenția NATO nu poate să fie decisivă. Sigur, este important și este bine ca rezoluția ONU să fie respectată. Violența nu poate să ia proporții și mai mari. Înghețarea activelor. Sigur, este un lucru bun, însă activele trebuie să fie folosite pentru și în interesul populației civile, pentru intervenții în interesul democrației în Libia. Mergem un pas mai departe și vom continua pe acest drum. Este clar că răspunderea principală pentru viitorul Europei și pentru viitorul PESC se uh, găsesc uh, de partea Consiliului și la președinte și, sigur, la înaltul reprezentant. Și noi spunem un lucru cât se poate de clar. Cooperarea bilaterală nu mai este suficientă și nu și are locul în contextul unei politici comune este neces- nu este suficient să renaționalizăm o asemenea politică. Și nu pentru că suntem niște puriști ai uh, tratatului de la Lisabona, ci pentru că considerăm că o asemenea renaționalizare nu este suficientă în contextul actual. Avem nevoie de un dialog strategic cu, strategic cu Consiliul. Trebuie să discutăm despre recomandările Parlamentului, astfel încât să avem o uh, politică externă europeană adevărată. Avem nevoie de acest dialog în contextul actual. Doamna Ashton, trebuie să vă străduiți pe această cale astfel încât să se ajungă la un consens între statele membre. Dumneavoastră trebuie să vă folosiți de diversele funcții pe care le aveți pentru a se obține o coerență mai bună între PESC și PESA și celelalte domenii de politică externă. Avem multe instrumente la dispoziție care au un potențial mare. În raportul nostru uh, există multe propuneri, se vorbește despre un Consiliu de Management uh, care să poată reacționa în mod adecvat la situațiile de criză. Acesta este pe cale de înființare și ne bucură acest lucru. Capacitățile militare din Europa nu sunt însă suficiente. Suntem încă foarte departe de nivelul uh, care există la nivel național. Deci, aceste idei, pooling, sharing, agenție de apărare, dezvoltarea unui spațiu european de apărare, susținerea bazei tehnologice, promovarea acesteia structuri de comandă comune. În acest domeniu nu s-a făcut destul, nu am reacționat destul de rapid la criza existentă. Avem nevoie de un sediu central pentru operațiuni, și de mai multă integrare a politicii de securitate și apărare. Trebuie să existe un primat al metodei comunitare și pe această direcție să fac propuneri. În acest context, cred că majoritatea grupurilor parlamentare sunt de aceeași părere. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea constructivă. Parlamentul este dispus să susțină și să faciliteze dezvoltarea unei uh, pesc integrate în PESA ca și amândouă să meargă mână în mână. Sper ca uh, reacțiile să fie pozitive și sper ca dumneavoastră să ne susțineți pe acest drum. Vă mulțumesc, dragi colegi. Uh, primul raport al domnului Albertini uh, se referea la PESC, iar raportul Gualtieri vorbea de SAC și implementarea tratatului de la Lisabona. Urmează acum doamna Maria Muniz de Urchiza, raportoare pentru raportul UE ca actor global. Gracias, presidente. Señora Ashton. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, Kissinger uh, spunea că lumea sa era o lume esențial bipolară, o lume plină de confuzie. Însă vedem că astăzi ordinea internațională multipolară există peste tot și asta din cauza globalizării. Deci lumea este din ce în ce mai complexă și globalizarea implică și dispersarea, fărâmițarea centrelor de luare a deciziilor. Și iată că apar noi organizații, noi formuri internaționale care reprezintă, spre exemplu, un exemplu în ceea ce privește G20, G7, G18 și așa mai departe. Vedem că se pune problema reformei anumitor instituții internaționale tradiționale și în acest context de schimbări și având în vedere că Uniunea Europeană are acum personalitate juridică, trebuie să redefinim în mod urgent rolul pe care Uniunea Europeană în acest scenariu îl va ocupa, care va fi spațiul ce va corespunde corespunde într-o lume multilaterală, tocmai pentru a-și îndeplini acest rol de actor global uh, important, care figurează în tratat și care i-a fost acordat de către instituțiile europene. Și am încercat să fac acest lucru. Știți că pe data de 3 mai a fost adoptată o rezoluție la Națiunile, în cadrul Națiunilor Unite care va permite Uniunii Europene să participe pe viitor la lucrările adunării generale a NATO. E vorba de un succes diplomatic și trebuie să recunoaștem acest lucru fără înconjur și vă felicit, doamnă Ashton. Dar negocierile sunt complicate pentru a obține această aprobare a rezoluției 1973 și asta ne-a demonstrat că încă mai rămân multe de făcut pentru a uh, um, implica implementa în mod concret reprezentanța Uniunii Europene și participarea Uniunii Europene la lucrările ONU. Pentru că știți că există 249 de tratate multilaterale la care participă Uniunea Europeană și care vor trebui poate să fie modificate. Și acest lucru va depinde și de statele terțe care fac parte din diferitele organizații internaționale multilaterale. Va depinde de asemenea și de modul în care în Uniunea Europeană vom găsi modul cel mai eficient de reprezentare al Uniunii Europene. Deci această articulație relație uh, și îmbinare uh, între rolul dumneavoastră, rolul Serviciului European de Acțiune Externă, președinția Comisiei, președinția Consiliului European și ceea ce mai uh, există la nivelul președinției prin rotația Uniunii Europene. Va depinde de asemenea și de statele membre și de dorința lor de a ceda preeminența și predominanța lor către Uniunea Europeană în cadrul acestor organizații internaționale um, care sunt prin esență politice. Deci, cu toții ne putem aminti, uh, doamna Ashton, summitul referitor la schimbările climatice de la Copenhaga. A fost un exemplu clar de cacofonie pentru că nu s-a știut cine anume a condus delegația Uniunii Europene și a statelor membre. De asemenea, ne putem aminti Uh, și un uh, alt caz, spre exemplu prezența UE în cadrul OMC, în cadrul FAO. Știm că au existat diferite dificultăți în funcție de diferitele președinții prin rotație care au uh, condus aceste delegații și de aceea în practică trebuie să vedem în articolul 34 al tratatului se, figur, uh, se uh, um, prevede în mod clar modul în care va trebui să fie reprezentată Uniunea Europeană în cadrul ONU. Am menționat câteva uh, Uh, probleme, câteva dificultăți care uh, au fost flagrante în trecut și care trebuie să le punem capăt. Acum, uh, dumneavoastră ați lăsat un apel și anume să avem un rol al Uniunii Europene în, în, într-o lume din ce în ce mai uh, globală, mai multilaterală. Dumneavoastră vă doriți să, la, de, de, să schițați o adevărată politică externă a Uniunii Europene și trebuie să uităm toate aceste tendințe de renaționalizare a acestei politici. Uh, pentru că uh, acest apel pe care dumneavoastră l-ați lansat pentru a întări, pentru a construi rolul Uniunii Europene, este un apel care se lansează către statele membre. Și e vorba și de un angajament, un angajament uh, în sensul că de acum înainte capacitatea dumneavoastră, a serviciilor dumneavoastră pentru a reprezenta către exteriorul Uniunea Europeană sunt o realitate concretă. Și iată că acum ne aflăm într-un moment istoric pentru întreaga lume și dumneavoastră aveți acum posibilitatea de a îndeplini acel rol istoric pe care trebuie să-l aibă Uniunea Europeană. Ați anunțat faptul că vreți să deschideți o reprezentanță a Uniunii Europene în Benghazi, în Libia. Știți foarte bine că aveți nevoie de un mandat din partea Parlamentului European pentru a putea concretiza această propunere. Vă mulțumesc pentru atenție. Lady Ashton, Vice President Hyde. Lady Ashton, vicepreședinte și înalt reprezentant. Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste. Mulțumesc tuturor pentru aceste contribuții. <clears throat> toți liderii grupurilor și de altfel domnul Tanăc a spus că uh, grupul său nu a fost niciodată în favoarea um, Serviciului European de Acțiune Externă, dar până la urmă celelalte grupuri au spus că sunt în favoarea acestei abordări unificate. Și nu putem să ne facem iluzii, trebuie să lucrăm cu realitatea pe care o avem. Și spuneam uh, Uh, și, am, și glumesc pentru că spuneam că atunci când am început, uh, am început cu tratatul într-o mână și un creion în alta și astea erau toate resursele pe care le aveam la dispoziție. Însă, am simțit uh, voința și entuziasmul uh, membrilor Parlamentului, uh, dar e nevoie de mai mult de atât. Trebuie să ne asigurăm că toate elementele din sistemul nostru se reunesc și înaintează în baza aceluiași obiectiv. Și nu mă surprinde nici pe mine, nici cred că pe dumneavoastră, că într-un moment în care se întâmplă atât de multe lucruri, ne dăm seama că sistemul până la urmă nu lucrează atât de, nu funcționează atât de eficient pe cât ne-am dori sau pe cât v-ați dori și dumneavoastră. Și atunci ce trebuie să facem? Este să uh, continuăm să fim la fel de ambițioși pentru a ne atinge obiectivele. Fie că e vorba de sancțiunile pe care le impunem, fie unde într-adevăr este nevoie de unanimitate, fie că e vorba de abordarea pe care o avem pentru a sprijini uh, țări ca Egipt sau Tunisia ei bine, acolo avem nevoie, cum spunea domnul Verhofstadt, de eh, sprijinul Comisiei de a uh, acționa în conformitate cu o strategie, cu o ambiție, cu un obiectiv pe termen lung. Toate aceste lucruri însă trebuie să eh, necesită niște schimbări. Uh, și nu mă plâng de acest lucru, nu mă plâng de dificultatea drumului pe care îl avem de parcurs, dar sunt realistă și mă puteți uh, uh provoca, îmi puteți, uh, um, îmi puteți solicita cât de do- uh, des doriți să accelerez ritmul, dar nu mă puteți acuza că nu sunt ambițioasă, că nu am obiective, că nu spun lucrurile foarte clar în Consiliul de Afaceri Externe sau în presă, pentru că asta nu este adevărat. Nu, am obiective ambițioase, sunt hotărâtă știu că se pot face mult mai multe decât se fac, dar pentru asta trebuie să lucrăm împreună și este dificil pentru statele membre individuale cu um, obiective individuale, cu circumscripții electorale individuale să se uh, să privească um, aceste obiective ca fiind ceea ce este benefic pentru Europa și nu pentru politica lor internă. Sunt de acord cu domnul Dol. Vecinătatea, terorismul, proiectul de pace din Orientul Mijlociu sunt uh, elementele cheie ale activității noastre, noastre din acest an și de aceea suntem atât de implicați în Libia în reunirea organizațiilor regionale, Uniunea Africană, Liga Arabă, Națiunile Unite, pentru a lucra împreună și acesta este modul în care putem continua într-un proces care este deja foarte dificil. Cum putem ajunge la momentul în care Gaddafi va pleca? Ei bine, uh, cu ajutorul dialogului și cu ajutorul concepțiilor pentru viitor. Domnul Schulz spunea că drumul este lung. Sunt de acord. Avem foarte multe de făcut și trebuie să ne asigurăm că construcția democrației este o parte importantă din acest drum, dar și noi suntem, în acest, uh, suntem pe acest drum, pentru că și noi avem lucruri de îmbunătățit. Trebuie să fim mai coerenți, trebuie să avem o cooperare mai bună și știu că acesta este unul din obiectivele Parlamentului. Așa că vă rog să păstrați această presiune asupra mea, uh, dar și asupra statelor membre planul Marshall, uh, ei bine, ceea ce a făcut George Marshall în 1948 cu primele fonduri pe care le-a primit de la Congres este un model foarte bun. Și dar trebuie să nu uităm că a beneficiat și de împrumuturi, de servicii, de consultanță, de foarte multe lucruri care l-au ajutat să facă o diferență. Este un model foarte bun, dar nu e vorba de planul pe care îl avem noi în prezent, din motive uh, evidente, se dorește ceva nou, adaptat dar tocmai de aceea discutăm cu uh, state care au relații cu aceste țări pe care dorim să le ajutăm și de asta mm, lucrăm și cu Comisia. Sunt de acord cu uh, situația dezastruoasă și violentă din Siria. Să nu credeți că este vorba de o lipsă de ambiție. Nu. Am început cu aceste sancțiuni aplicate asupra 13 persoane care sunt implicate direct în regim. A existat o uh, discuție foarte animată despre prezența sau nu a a președintelui pe această listă au fost um, viziuni foarte puternice Însă, având în vedere situația actuală, pentru moment s-a luat decizia ca el să nu fie inclus pe listă. Dar vă asigur că uh, dorința mea este de a aplica o cât mai mare presiune politică asupra Siriei și asta am încercat să fac când am vorbit cu uh, ministrul afacerilor externe ieri, pentru a-l face să înțeleagă dificultatea situ- situației și să înțeleagă că uh, nu fac decât să închidă uh, calea către schimbare și către progres. Domnule Tenoc, într-adevăr, sunt foarte multe de făcut cu sprijinul celor 27 de state membre. Doriți ca uh, resursele uh, să fie alocate în mod corect. Nu cred că au fost căzute sau prost uh, gestionate. Uh, ele sunt necesare tocmai pentru ca obiectivele pe care le aveți și dumneavoastră și eu uh, să, fi, să poată să fie realizate, ca deschiderea celui nou uh, birou în Benghazi, acțiunea din Irak, toate acestea trebuie să fie finanțate, într-adevăr, într-un mod mai bun și mai eficient, dar trebuie să recunoaștem ce este de făcut. Am vorbit despre flotilă, am vorbit despre câteva din aspectele legate de autoritățile palestiniene. Am, domnul Bendit a vorbit și uh, domnul uh, Belder a vorbit uh, de, de, de același lucru. Am spus foarte clar că poziția noastră față de Hamas nu s-a schimbat, însă trebuie să vedem modul în care guvernul tehnocrat poate aduce o unitate printre palestinieni. Dar nu ne schimbăm poziția și suntem foarte clari că și, și arătăm foarte clar că suntem prudenți în abordarea acestei situații. Și sigur că voiam să mă refer la ceea ce spunea și domnul Bischi și la faptul că trebuie să susținem viața cu demnitate. Într-adevăr, asta este ceea ce facem și noi, uh, încercând să întărim colaborarea, un lucru foarte important pentru viitor. Nu vreau să vorbesc foarte mult, uh, însă ajung acum la raportul domnului Albertini. Ați vorbit despre coerență. Coerența presupune uh, voința politică ca statele membre să își depășească propriile diferențe. Uh, nu am reușit încă să implementăm uh, cu adevărat sau în întregime tratatul de la Lisabona și în plus avem nevoie și de resurse care să fie bine alocate. Am spus că Uh, trebuie să promovăm valorile și să ne utilizăm toate instrumentele de politică pe care le avem. Trebuie să îmbunătățim dialogul pe care îl avem între statele membre și unul din, una din dificultățile cu care ne confruntăm este timpul și trebuie să ne asigurăm că utilizăm cât mai bine timpul în discuțiile cu UE. Domnule Gualtieri, am avut o bună discuție ieri noi doi împreună și sunt de acord că este foarte important să progresăm, mai ales în ceea ce privește pooling and sharing. Aceasta ar trebui să fie o parte a discuției cu ministrii de, ministrii de apărare de săptămâna viitoare. Trebuie să ne asigurăm că folosim resursele într-un mod mai eficient. Și ideea este una foarte simplă să împărtășim și să aducem la un numitor comun. Însă avem un uh, potențial militar care încă nu a fost exploatat uh, îndeajuns. Trebuie să folosim toate aceste active militare și să punem accent pe ideea de pooling and sharing. De asemenea, încercăm uh, să um, îmbunătățim munca Agenției pentru Apărare Europeană și să facem față tuturor provocărilor, să răspundem la uh, tot ceea ce se întâmplă și în Libia. În fine, doamnă Muniz de Urchiza, mulțumesc pentru raportul dumneavoastră, mulțumesc pentru sprijinul acordat în contextul ONU. Discuțiile cu ONU de săptămâna trecută au uh, arătat care este angajamentul meu personal în ceea ce privește acțiunea multilaterală. Trebuie să acționăm pe aceeași direcție și trebuie să ne implicăm în toate celelalte organizații, să cooperăm cu ele, trebuie să avem o voce cât se poate de clare, să fim prominenți și creativi în ceea ce facem. Domnule președinte, uh, doresc să mulțumesc primei runde de vorbitori pentru observațiile făcute și voi mai face câteva observații finale în încheiere. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, uh, doamnă înalt reprezentant. Există și un aviz uh, pregătit de INTA, iar raportorul, colegul nostru Jörg Leichtfried, dorește să ia cuvântul. Domnule Leistrid, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant. Atunci când vorbim de politică externă, când vorbim despre poziția Europei în lume, cu toții suntem, cred, de acord că mai există necesar de îmbunătățire ținând cont de circumstanțe. Însă am putea să um, ne uităm și la alte politici unde lucrurile funcționează bine și anume uh, politica comerțului exterior. Aici Uniunea Europeană are o răspundere foarte clară. Este singurul actor și singura reprezentantă a statelor membre și nu este influențată și distorsionată de diverse vanități care ar putea apărea. Deci, în acest domeniu suntem puternici și uniți. Și cred că ar trebui să urmăm acest model. Ar trebui să ne folosim de această forță a noastră, astfel încât uh, oamenii, cetățenii, să poată profita de valorile de care profităm și noi. Drepturi fundamentale, siguranță socială, dreptate, libertate. Acestea sunt noi dimensiuni ale politicii externe și ar trebui să le urmărim în continuare. Trebuie să facem acest lucru pentru ca lumea pe viitor să fie mai liberă, mai dreaptă și mai socială. Vă mulțumesc! other speakers on the list. Vă mulțumesc. Urmează ceilalți vorbitori de pe listă. Trece, trecem acum la domnul Lisec pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înaltă reprezentant. Vă rog să îmi permiteți să Mă adresez uh, domnului Gualtieri, în primul rând, doresc să-i mulțumesc pentru activitatea foarte dificilă pe care a făcut-o și vreau să îi mulțumesc că în calitate de raportor în umbră am putut să colaborez atât de bine cu dânsul. În calitate de începător, doresc să atrag atenția că în acest raport uh, cu accente militare m-am așteptat la o luptă ceva mai înverșunată, însă nu, lucrul a fost cât se poate de plăcut. Doamna înalt reprezentant, la primele sale, la prima sa intervenție, a vorbit despre Africa de Nord. A spus că nu știm cum uh, se vor încheia acele neliniști și acele tulburări care au loc acolo. Sigur că dorim o politică de securitate și apărare comună, însă aceasta nu este soluția pentru întreaga lume. Dar trebuie să ne așteptăm ca în continuare să mergem pe acest drum. Dacă am ști mai mult despre conflictele de acolo, cu siguranță am putea să facem mai multe. Și atunci Africa de Nord, Orientul apropiat și toate conflictele înghețate din lume, Nagorno-Karabakh, de exemplu, sau uh, Georgia, conflictul de acolo, uh, poate că ar putea fi soluționat de altfel. Raportul Gualtieri răspunde la multe întrebări. Este un raport foarte complex. Sigur că nu doresc să abordez toate temele, dar două aspecte sunt, din punctul meu de vedere, foarte importante. Funcționarea reprezentanțelor sau misiunilor Uniunii Europene. Trebuie să tragem concluziile adecvate, să învățăm din greșeli, pentru ca pe viitor aceste misiuni să funcționeze mai bine. În al doilea rând, întrebarea planificării și a administrării sarcinilor Uniunii Europene este în continuare deschisă. Cu siguranță putem să observăm acest lucru și în contextul uh, triunghiului de la Weimar și al inițiativelor de acolo. Cred că este foarte bine că aveți contacte bune pe care le păstrați și le cultivați chiar și cu Statele Unite. Iar aceste măsuri trebuie aduse la un numitor comun, trebuie să economisim bani și să nu multiplicăm măsurile într-un mod redundant. De aceea așteptăm foarte multe de la viitoarele evoluții. Mulțumesc. Acum domnul, doamna de Kaiser, 2 minute 30. Vous avez essuyé ces derniers jours bien. În ultimele zile ați fost foarte criticată, doamna Ashton. Unele critici, de fapt, sunt calcule politice și iar grupul meu politic le-a condamnat. Alte critici însă nu pot fi pur și simplu date deoparte și aș vrea să vă împărtășesc cu una din grijile mele. E drept că nu vedem întotdeauna foarte clar care este politica externă a Uniunii Europene și nu știm exact care sunt scopurile acesteia, care este de fapt uh, menirea acesteia uh, și de multe ori dumneavoastră interveniți în mod foarte discret și uh, noi tragem concluzia că există disensiuni în uh, sânul statelor membre, poate pe, nu pe bună dreptate. Este evident că dumneavoastră încercați să faceți eforturi mari, dar din păcate rezultatele acestor eforturi se pierd în mass media și deci iată că politica externă a Uniunii Europene pare foarte, foarte pală și foarte ștersă, având în vedere discursurile uh, mărețe ale anumitor uh, anum ai anumitor șefi de state și de guverne. Dar iată că acum au avut loc și revoluțiile arabe și e un moment propice pentru diplomația europeană de a fi vizibilă, pentru că dincolo de particularitățile fiecărui stat, este evident, stat arab, este evident că uh, există totuși o, o, o legătură între ele. Nu am fi putut să ne imaginăm uh, revoluția din Egipt, nu ne-am fi putut imagina represia sângeroasă din Siria, pentru că vedem că, iată, s-a trecut peste o linie ro- roșie și dintr-o dată Hamasul nu se mai simte uh, foarte în largul său. Și dintr-o dată și Qatarul și alte țări au dorit să negocieze, deși erau uh, foarte reticenți de, uh, de foarte multă vreme. Și acum haideți să fim clari. Care este politica noastră față de Siria, față de Orientul Mijlociu? Eu am spus Uh, ceea ce facem deocamdată este insuficient și împărtășesc nemulțumirea anumitor colegi față de excepția siriană. Uh, excepția acordată domnului Bashar al-Assad. Uh, nu avem explicații suficiente. Care este motivația acestei excepții? Un alt punct, doamna Cashton. Uh, Siria ar fi putut și uh, să conducă Consiliul Drepturilor Omului la Națiunea Unite încă din 20 mai și mulțumim Statelor Unite care au respins această candidatură. Și vedeți, doamnă Ashton, sancțiunile pe care le-am uh, operat până în prezent sunt insuficiente. Uh, și uh, presiunea care a fost făcută pentru ca să nu poată Siria să asume acest uh, Consiliu al Drepturilor Omului în uh, Națiunile Unite. Ei bine, trebuie merită să încercăm. Chiar dacă nu-i convingeți pe toți șefii de state și de guverne ce se întâmplă, ei bine, uh, încercați măcar și spuneți-ne și nouă ceea ce faceți. Uh, Acum, în ceea ce privește Orientul Mijlociu, eu nu sunt chiar de acord cu dumneavoastră. Ați vorbit despre Hamas, ați vorbit despre uh, Fatah. Uh, vom repeta oare greșelile noastre din 2007 față de Hamas? Știm că situația este complexă, este evident acest lucru, însă iată că avem acum o șansă. Hamasul a susținut inițiativa de pace arabă și cele două partide care au format guvernul au făcut concesii extraordinare au fost acceptate în scris în, a, în acordul care va a, uh, fi a, uh, interinat peste o lună. Ideea de a avea alegeri, ideea că există autoritate palestiniană, ideea că Hamasul poate să negocieze frontierele din 67, care nu sunt indispensabile, dar care reprezintă o recunoaștere implicită și tacită a Israelului. Deci, vă rog, să nu spuneți că ne aflăm în aceeași situație ca acum de ani de zile, pentru că lucrurile s-au schimbat. E de necrezut așa ceva. Și iată că ajung la finalul intervenției. Doamna Ashton, e o situație de urgență. Prudența politică nu poate să, încur- să înlocuiască inițiativa. Uh, să vom fi întotdeauna de partea dumneavoastră dacă veți da dovadă de inițiative puternice. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Lambsdorff. Un minut și jumătate. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamne Ashton, suntem încă foarte departe de o politică externă comună care să-și merite cu adevărat numele. Sunteți criticată pentru asta, însă câteodată am impresia că sunteți apul ispășitor pentru o situație pentru care nu puteți să răspundeți întru totul, pentru că este vorba aici despre statele naționale care nu dau dovadă de voință politică pentru a se uni și a avea o linie comună. Haideți să vorbim întâi despre Libia. Întâi Italia blochează sancțiunile, apoi Franța uh, recunoaște Benghazi fără să se consulte cu nimeni, apoi există tot felul de alte opinii ale fiecărui stat național. Și până la urmă, imaginea Uniunii Europene are de suferit. Sigur că în ce privește Siria am fi avut nevoie de sancțiuni mai puternice, însă există anumite state membre uh, în presă, Italia, Spania, Germania, poate și Germania, sunt împotrivă și atunci dumneavoastră puteți să spuneți, da, numai 13 state au susținut impunerea acestor sancțiuni unanimitatea se pare că șchiopătează. Avem nevoie de 27 de state membre cu confirmarea lor, deci trebuie să reușim acest salt cuantic pentru a obține rezultate mai bune ce puteți să faceți dumneavoastră? Faceți publică această părere. Spuneți cine este de vină pentru anumit, anumite eșecuri și arătați care sunt instrumentele pe care le aveți la dispoziție. Am auzit aici despre democrație. Tocmai facem aici uh, un raport împreună cu doamna de Kaiser pentru a vedea care sunt premisele, pentru că nu dorim să avem o, un al doilea EADH. Nu dorim uh, proceduri prea birocratice, ci dorim să avem proceduri simple și nebirocratice. Și dacă veți reuși acest lucru, veți beneficia de susținerea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Kaminski, un minut. Mulțumesc! Doamnă preș- domnule președinte, doamnă înalt uh, reprezentant, unul din momentele cele mai emoționante din viața mea a fost în decembrie 2007, 2007 împreună cu președintele Kaczynski am participat la o deschidere simbolică a frontierei dintre Polonia și Lituania în momentul aderării noastre la spațiul Schengen. Cei care au fost crescut, care au crescut în um, spatele cortinei de fier, uh, pentru ei uh, libertatea de circulație este un exemplu tangibil al succesului european. Nu trebuie să mai existe un răspuns populist la o problemă atât de importantă. Spațiul Schengen este o realizare care trebuie să fie protejată. Vă mulțumesc pentru că ați uh, insistat că atitudinea noastră față de Hamas nu se schimbă, însă atitudinea președintelui Abbas față de Hamas s-a schimbat și trebuie să insist că ajutorul pe care îl oferim uh, autorității palestiniene nu trebuie, trebuie să ne asigurăm că acesta nu este utilizat de către um, inamicii, de către dușmanii Israelului. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Brandner, două minute. Doamna reprezentant, Bun venit, doamna vicepreședinta Comisiei, doamna înalt reprezentant. E nevoie de curaj, e nevoie de metodă comunitară, de înțelepciune, mai ales într-un moment în care Uniunea Europeană are nevoie de acest instrument politica externă mai, mai mult decât niciodată. Și am ascultat uh, ceea ce ne-a spus dumneavoastră și știm că uh, uh, șefii de state și de guverne au uneori tendințe solitare. Dar dacă ne uităm, spre exemplu, la Siria, dacă dumneavoastră sunteți convinsă că trebuie să fie inclus Al-Assad pe acea listă a sancțiunilor, da sau nu, care este părerea dumneavoastră? Ce doriți dumneavoastră să faceți? Dumneavoastră ne-ați cerut să punem presiunea asupra guvernelor statelor membre, dar spuneți-ne asupra cărora, în așa fel încât să putem deschide dezbaterea. E nevoie de dorință politică, de voință politică pentru a acționa. Și dacă statele membre nu își doresc ca dumneavoastră să aveți o poziție puternică, atunci vă rog să mă credeți, nu vă vor, nu vă vor susține și nu vor face eforturi pentru a vă menține în acest post. Vă garantez acest lucru. Faptul că a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, acest lucru vă acordă o poziție puternică. Dumneavoastră sunteți vicepreședinta Comisiei, sunteți înalt reprezentat, puteți lua inițiative, puteți avea o agendă, puteți avea uh, decizii ce le puteți, uh, luate, le, le puteți lua și apoi lăsați statele membre să reacționeze. Dar dacă dumneavoastră nu luați inițiative, cel puțin nu ucideți cele care uh, pot exista. Spre exemplu, în ceea ce privește prevenirea conflictelor, acum 10 ani de zile a fost lansat de către Ana Lind. Uh, Președinția ungară a lansat o discuție pe această temă, însă dumneavoastră i-ați pus capăt. Mă întreb de ce. Și nu pot să vă recomand decât un lucru. Vă rog să delegați mai multe uh, sarcini și să fiți acel agent uh, de care avem nevoie pentru a induce schimbarea și doar astfel vă veți putea uh, salva poziția și postul. Vă mulțumesc! Grație, la parola. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum domnul Hadi George, 1 minut 30. Κυρία Άστον, εγώ νομίζω ότι Mulțumesc. Cred că aveți dreptate atunci când simțiți că sunteți acuzată pe nedrept sau criticată pe nedrept. Pentru că nu noastră sunteți de vină, noastră sunteți dependentă de deciziile marilor state din Uniunea Europeană. Însă mai am o întrebare. A fost făcut exprimată critică referitoare la guverne. Însă, se spune oare altceva sau se va spune altceva atunci când mâine vor fi criticate noile guverne, domnul Schulz spune că am vândut multe uh, arme regimurilor care astăzi sunt condamnate ca fiind dictaturi. Sigur că problemele sunt stringente și au, au avut loc bombardamente. În același timp, însă, armele sunt distruse arme care mai înainte fuseseră vândute tot de către noi. Și așa nu se mai poate. Avem nevoie de o politică a Uniunii Europene care să pornească de la niște principii pașnice. Iar demilitarizarea generală a relațiilor internaționale trebuie să reprezinte obiectivul nostru. Aceasta ar fi o poziție a prezentului, un punct de vedere într-adevăr oportun care să reflecte poziția corectă a Uniunii Europene. Foarte mulți jurnaliști uh, sunt în închisoare acum în Orientul apropiat sau în Turcia și în continuare mulți soldați uh, ocupă Ciprul. Și este foarte important ca doamna Ashton să intervină aici în mod direct și la timp, să spună că nu se mai poate așa. Mulțumesc și acum uh, domnul Provera un minut. Grație, președinte, alt reprezentant. Mulțumesc. Doamna înalt reprezentant, Atacurile împotriva bisericilor copte din uh, Egipt, precum și atacurile împotriva comunității creștine, arată o intoleranță religioasă, uh, ceea ce vine împotriva principiului de unitate și solidaritate pe care îl aveau înainte manifestanții musulmani și um, cei copți în lupta lor împotriva regimului. Trebuie să avem grijă să fie restabilită coeziunea socială care este necesară pentru tranziția acestei țări. Autoritățile egiptene s-au angajat să um, protejeze comunitățile minoritare pentru a contracara uh, extremismul salafit creșterea economică, relansarea economică și redresarea investițiilor și a turismului sunt necesare pentru această țară, dar acest lucru trebuie să intre într-un climat de stabilitate și securitate. Din partea sa, Europa trebuie să-și ofere sprijinul. Însă aceste ajutoare trebuie să fie condiționate, adică trebuie să uh, solicităm uh, Um, aplicarea acelui principiu uh, mai mult pentru mai mult, principiul pe care uh, l-ați uh, solicitat și dumneavoastră. Domnul Mölzer. Evenimentele din Siria ne aduc încă o dată în fața ochilor dilema în care se află Uniunea Europeană în ceea ce privește Orientul Mijlociu și evenimentele din Africa de Nord. Dictaturile arabice au fost condamnată și observăm ce se întâmplă în Libia. Dictatorul Assad este condamnată și, într-adevăr, așa trebuie să facem, însă sancțiunile nu sunt suficiente, iar credibilitatea, din punctul meu de vedere, se configurează altfel. Drepturile fundamentale uh, nu sunt respectate în Arabia și în lumea arabă și Uniunea Europeană ar trebui să ia alte măsuri, nu să urmărească interese care nu sunt ale sale. În toate evoluțiile din această zonă ne afectează și pe noi. Ne-am bucurat când uh, au început aceste revoluții, pentru că ni se părea că se inițiază un proces de democratizare. Însă iată că în Tunisia revoluțiile nu sunt cele așteptate, iar în Egipt avem de-a face cu o dictatură temporară militară în care uh, copții creștini sunt urmăriți, iar în Libia este un război civil în care europenii intervin cu jumătăți de măsură. Siria este acum însă o nucă destul de dificil de spart chiar și de americani. Ne este teamă că um, să nu va mai sta suficientă loialitate și că protecția nu va fi suficientă. S-ar putea să existe consecințe foarte grave pentru întreaga regiune, iar primii refugiați uh, din Siria care au ajuns deja în Turcia sunt probabil numai primii dintr-un număr foarte mare care va urma. Siria și Libia, da, Europa și Bruselul ar trebui să aibă o poziție independentă și neinfluențată de Washington față de aceste țări. Nu putem să nu reacționăm, nu putem să ne lăsăm implicați într-un război pentru a deveni o țintă pentru mișcări extremiste și teroriste. Vă mulțumesc! Rola al... Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Cuca în două minute. Thank you, Madam Chair, Madam Ashton. Mulțumesc, doamna președinte, doamna Ashton, dragi colegi în raportul referitor la Uniunea Europeană ca actor global, e bine, scena internațională demonstrează că Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai repede, ceea ce înseamnă că trebuie să fie gata să facă față provocărilor globale. Tratatul de la Lisabona a Uh, introdus instrumentele necesare și cadrul necesar pentru astfel de acțiuni și ar trebui să uh, uh, vedem unde sunt lipsurile la nivel de guvernanță globală. Exemplul de la summitul, exemplul summitului de la Copenhaga și uh, uh, faptul că Siria nu a putut să asume președinția Consiliului pentru Drepturile Omului la ONU. Felicitări pentru asta, doamnă uh, Ashton, dar vedem că e nevoie încă de găsirea unei strategii comune și e Eforturile noastre, deci, trebuie să fie intensificate. Unul dintre domeniile cele mai importante este întărirea coordonării uh, în cadrul sistemului Națiunilor Unite. Acest lucru se aplică și instituțiilor financiare și organizațiilor multilaterale de securitate. Rolul nostru trebuie să fie întărit, însă acest lucru cu siguranță va lua timp. De aceea e nevoie de acțiuni coordonate din partea noastră. Și e nevoie de o strategie pe termen lung care să definească în mod clar pașii ce trebuie făcuți, în ce direcție, pentru a întări prezența noastră pe scena internațională. Eu sper că o astfel astfel de strategie va fi curând propusă de doamna Ashton, în așa fel încât să avem posibilitatea să o discutăm aici în Parlament. Și încă o observație care se referă mai degrabă la raportul Albertini. Știm că în Albania au loc alegeri locale și am fost șeful delegației uh, Parlamentului European uh, care a participat în calitate de observator la aceste alegeri și am un mesaj pe care vreau să vi-l împărtășesc. Cetățenii din Albania nu vorbesc de oamenii politici, ci de oamenii de rând, Uh, privesc către Uniunea Europeană cu speranță și cu încredere. Speranța că vor fi ajutați de Uniunea Europeană să găsească soluții la nivel politic și dacă e să comparăm acest lucru cu ambiția noastră la nivel internațional, iată încă un pas în plus pe care îl putem face. Cum anume putem să dăm uh, dovadă de simț de răspundere pe continentul european? și să sperăm că vom trece acest test cu demnitate și cu succes. Mulțumesc! Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Svoboda, un minut și jumătate. Grație, senor președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, dragi colegi, aș vrea să mulțumesc întâi raportorilor din umbră pentru colegul Albertini, de asemenea domnului Albertini, pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o în redactarea acestui raport. În acest raport și, sigur, și în această dezbatere ne-am uh, uitat către Sud, către Orientul apropiat și nu vreau să repet ceea ce au spus domnul Șur și doamna Kaiser, chiar și alții, ci vreau să ne mai uităm o dată la situația din Palestina, din Israel. Uh, există o mare șansă în unirea între Hamas și Fatah și, de asemenea, în disponibilitatea de a înființa un stat. Pentru că cu înființarea unui stat apar și, uh, apare și sentimentul de răspundere și de datorie. Și acest lucru trebuie exprimat cât se poate de clar. Trebuie să se ajungă la recunoașterea din partea Israelului, trebuie să se ajungă la renunțarea la uh, violență și la pace. Acest lucru este foarte important. Recunoașterea unui stat propriu este important, precum și Hamas care trebuie să recunoască Fatahul. Și numai pe, acest, uh, pe această cale putem să ajungem la un proces de pace adevărat în Orientul apropiat. Însă nu vreau să privim numai către est, ci și către, către sud, ci și către est. Pentru că am uh, condus o delegație în Turkmenistan și uh, de ieri seara sunt raportor pentru Rusia la Parlament. Uh, și aș vrea să ne concentrăm și asupra Estului, pentru că concentrându-ne asupra Sudului, nu putem să uităm cât de importantă este și vecinătatea cu Estul. Și Turcia joacă în acest context un rol foarte important, pentru că nu putem să ne gândim la perspectiva aderării și să răspundem numai cu da și nu. Turcia trebuie să fie un partener. Este important pentru situația în uh, zona mediteraneană, dar și în uh, spațiul Mării Negre. Iar contactele și relațiile cu Turcia trebuie îmbunătățite și trebuie prinse în această politică externă și de securitate comună. Și aceste lucruri nu au de-a face cu aderarea Turciei. În al doilea rând, parteneriatul cu Rusia este foarte important pentru că avem nevoie de un parteneriat cu Rusia, iar aceste negocieri trebuie începute într-o poziție a unui aliat puternic. Și câteodată acest lucru ne lipsește, pentru că atunci când Rusia are prea mult, noi avem de multe ori prea puțin. Și nu este bine să existe asemenea dezechilibre, pentru că nu putem ajunge la un consens. Și acest parteneriat trebuie să devină unul strategic pentru că sunt oarecum surprins de noua presiune pe care o exercită Rusia ultima oară în Ucraina. după cum se comportă Rusia în prezent uh, față de Ucraina, nu ni se pare că atitudinea este una corectă. Și același lucru l-am observat și în Turkmenistan. Deci trebuie să spunem Rusiei cu claritate, da, dorim un parteneriat care să se bazeze pe interese comune și pe uh, egalitate. Și acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Asia Centrală. Doamna Ashton, dorim să ne implicăm însă nu avem reprezentanțe acolo. Știu că există o serie de probleme, dar avem obligatoriu nevoie de reprezentanțe diplomatice acolo. Pentru că vrem energie din aceste țări, dorim ca ele să fie mai democratice, dorim să respecte drepturile fundamentale ale omului, însă nu ne implicăm suficient nu este suficient ceea ce fac reprezentanții noștri acolo. Avem nevoie de uh, reprezentanțe diplomatice pentru că sunt până la urmă vecinii noștri. Nu putem să privim numai către China sau numai către Rusia, ci trebuie să ne uităm și către noi, către Europa. Și în final vreau să mai subliniez încă o dată că noi dorim să vă sprijinim întru totul. Ceea ce ați spus astăzi este absolut corect și poate că ar trebui să spuneți asta cu o voce mai puternică și mai direct. Noi ne dorim acest lucru și în calitate de Parlament vă vom susține pe drumul pe care ați pornit. Vă mulțumesc! Grazie, la parola all'onorevole Daf. Mulțumesc, domnul Daf. Un minut și jumătate. Cathy Ashton, ați vorbit uh, destul de vag despre problema obținerii unui acord din partea tuturor celor 27 de Uh, miniștrii de externe din statele membre. Însă Tratatul de la Lisabona vă permite să nu recurgeți la acest consens. Puteți forma coaliții ale celor care doresc și puteți construi o formă sistematică de cooperare întărită. Cred că unanimitatea poate să fie obținută numai pentru uh, lista aceea de 13 uh, persoane care sunt sancționate din Siria și atunci, în acest caz, uh, problema este unanimitatea. Ce v-aș sfătui este să găsiți o posibilitate de a forma un nucleu de bază al celor care au voința politică, ale celor state care au voința politică de a lucra împreună cu dumneavoastră pentru a forma și construi această politică uh, comună externă. Mulțumesc, domnul Van Orden, Un minut 30. Uh, Mulțumesc, președinte. Doamna Ashton, nu o să fiți surprinsă dacă vă spun că sunt dezamăgit. Dezamăgit nu în ceea ce privește performanțele uh, politicii europene de apărare, ci, și, ci în ceea ce privește uh, modul în care se cheltuiesc fondurile în mod inutil. Poate că dumneavoastră ați putea spune, da, într-adevăr, că Uniunea Europeană e angajată în 25 de misiuni cu acest uh, Uh, sub auspiciile PESC. Dar știm că foarte puține dintre ele rezistă unui test de analiză. Unele sunt desfășurate de NATO, altele sunt uh, misiuni de fapt umanitare, altele uh, pur și simplu nu și-au sensul și de multe ori uh, au fost decize pentru că cineva s-a plâns la Uniunea Europeană și a cerut să se facă ceva. Apoi știm că există operațiuni militare conduse de NATO în Libia, dar faptul că nu s-a reușit obținerea unui mandat clar, Uniunea Europeană Europeană a fost pur și simplu disperată să facă în așa fel încât și un, uh, Națiunile Unite să participe la acest program de asistență umanitară. Dar nici ONU, nici NATO nu aveau uh, neapărat chef să fie implicate într-o operațiune militară. Într-adevăr, e nevoie de asistență umanitară, e nevoie de prezență acolo și Uniunea Europeană ar putea să joace un rol important, dar nu în așa fel încât să promoveze ambiții la nivel militar și faptul că toate aceste structuri se încalecă și se suprapun, e bine, acest lucru ne divizează și încurajează pe aliații noștri să aibă reticențe în momentul în care uh, ne-ar putea fi încredințate misiuni, misiuni pe care preferă să le încredințeze NATO. Doamna președinte, un cartonaș albastru a fost ridicat. Domnule Van Orden, îl acceptați? Foarte bine. Doamna Sinclair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Colegul meu a vorbit despre ONU, dar dacă ar fi un singur loc al ONU în Uniunea Europeană, poate că ar exista un transfer mai clar din partea Marii Britanii și a Franței către Uniunea Europeană, iar guvernul britanic ar sprijini un asemenea transfer de suveranitate. Um, da, într-adevăr, acesta este încă una din consecințele dureroase ale tratatului de la Lisabona și ideea e că Marea Britanie ar trebui să treacă peste Consiliul de Securitate al ONU pentru ca, uh, Uniunea, ca Uniunea Europeană să aibă uh, posibilitatea să se așeze la masa de discuții în cadrul ONU. Mi se pare inacceptabil acest lucru. Dar, din păcate, tratatul de la Lisabona încurajează acest lucru și de aceea este tocmai motivul pentru care ne opunem acestui lucru. La parola al Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Lunacek, două minute. Thank you, uh, President. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Ashton. Uh, apreciez foarte mult ceea ce ați spus în uh, primul dumneavoastră discurs referitor la politica dumneavoastră și la ceea ce ați făcut în Africa de Nord, Egipt, Tunisia, Libia și mai ales accentul pe care l-ați pus pe tineri și pe femeile de acolo. Uh, a fost o abordare uh, în sensul unei democrații profunde și cred că este calea cea bună. Și cred că cu toții împărtășim aceeași părere cu dumneavoastră aici. Deci sper că veți avea succes. Pe de altă parte, sunt de acord cu mulți dintre colegii mei. Cred că Assad ar, trebu- ar fi trebuit să fie inclus printre sancțiuni. Și așa cum a spus și colegul meu, uh, Danny Conbendit, cine sunt cei care au blocat această decizie la Consiliu? domnul vele sau cine și uh, veți găsi sprijinul nostru pentru că trebuie să fiți transparentă și deschisă față de noi pentru a vă sprijini. Haideți să explorați posibilitățile mandatului noastră, pentru că dacă ne oferiți mai mult, veți avea mai mult sprijin din partea noastră. Trebuie să ne informați mai mult referitor la ceea ce se întâmplă la Consiliu. Haideți, spuneți-ne! Cred că același lucru este valabil și pentru coerență, așa cum ați spus și noastră și alții de aici. În raportul Albertini pe care îl vom vota săptămâna aceasta solicităm ca politicile naționale să fie uh, susținătoare ale politicilor europene și ale dumneavoastră. Și cer colegilor noștri, cei care vin de la partidele de guvernământ din țările dumneavoastră, să mergeți la ministrii noastre de externe și la prim-ministri și să le spune să sprijine politica europeană comună de securitate și apărare și nu să se axeze numai pe propriile interese ale țărilor respective, pentru că altfel nu vom ajunge niciodată la o politică externă comună adevărată, pentru care dorim ca dumneavoastră, doamna să fiți ambițioase, să fiți un lider adevărat și să fiți îndrăzneață în angajamentele dumneavoastră. Pentru că la 61 de ani după declarația Schuman, Acum trei uh, zile, acum două zile am sărbătorit acest uh, eveniment. Avem nevoie de mai multă Europa decât niciodată și trebuie să fim concreți managementul crizelor uh, trebuie să fie mai bun, trebuie să intervenim în conflictele uh, civile, avem nevoie de studii de impact ca o procedură standard pentru uh, evaluările de calitate în domeniul securității, drepturilor omului, um, domeniul social, economic, efecte economice și așa mai departe. Și avem nevoie de mai mult personal civil în aceste misiuni. Vă mulțumesc! Uh, Avem o cerere de o ridicare de cartonaș galben, de cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Acceptați? Da? Doamna Sinclair. Mulțumesc. Doresc să aduc uh, un omagiu persoanei care a vorbit înaintea mea pentru că a vorbit despre drepturile omului și a vorbit despre uh, politica externă și de securitate comună. Însă, aici mă întreb dacă uh, Uh, având în vedere că este destul de în temă cu ipocrizia Uniunii Europene care referitoare la uh, pedapsa cu moartea. Ei bine, în acest caz, uh, cum abordăm uh, uciderea lui Ben Laden? Uh, cum, vine, cum se încadrează asta în politica uh, referitoare la pedapsa cu moartea? On... Cred că observația dumneavoastră privind uh, uciderea lui Ben Laden uh, nu are nicio legătură cu o pedapsă cu moartea. E vorba de o crimă care a avut loc, o ucidere care a avut loc. Eu aș fi preferat ca procesul să ajungă la tribunal, dar nu cred că e vorba aici de ipocrizie în ceea ce a spus domnul Barroso. A fost o declarație pe care aș putea să o critic, însă da, trebuie să insist că aș fi preferat ca domnul Ben Laden să ajunge la, uh, la un tribunal, la, la un tribunalul internațional. Acest lucru nu s-a întâmplat, însă nu trebuie să vedeți nicio ipocrizie aici, pentru că avem nevoie de o poziție comună și uh, pe acest continent poziția față de pedapsa cu moartea este foarte clară. Din păcate nu și în alte părți ale lumii. Mulțumesc. Domnul Le Iaric, un minut și jumătate. Madame președinte, doamna înalt reprezentant, dragi colegi. Eu consider că um, cuvintele pe care le-ați folosit cu ocazia primei intervenții în ceea ce privește dorința existenței unui stat palestinian după reconcilierea interpalestiniană sunt cuvinte foarte importante. Și această înțelegere palestiniană este un fapt politic de prim plan și, spre deosebire de cele ce au fost puse în această sală adineaori, Hamasul a admis pentru prima dată o OLP-ul și autoritatea palestiniană ca interlocutori pentru negociere. Acceptă frontierele din 1967, acceptă condițiile quartetului, acceptă refuzul violenței, uh, acceptă ideea unui guvern de tranziție pentru a pregăti alegerile și așa mai departe. Deci condițiile sunt întrunite pentru a recunoaște statul palestinian cu frontierele sale din 1967, cu Ierusalim Est ca fiind capitală. Și acest lucru s-ar putea întâmpla la ONU în septembrie anul acesta. Acum, dincolo de cele spuse de dumneavoastră, doamna înalt reprezentant, eu vă întreb care vor fi inițiativele Uniunii Europene pentru a recunoaște uh, statul palestinian și pentru a apăra interesele acestuia în cadrul ONU. Pe de altă parte, ne puteți împărtăși oare inițiativele pe care le dorește să le ia Uniunea Europeană și dumneavoastră în, în, în, dumneavoastră pentru a a uh, um, împărtăși, pentru a reda autorității palestiniene răspunderea cei revine pe deplin. Uh, do you accept uh, a... S-a ridicat un cartonaș albastru, domnule Le Iaric. Acceptați? Da? Foarte bine, vă rog. Sie, colegă. Um... Ich sehe es genau wie Sie. Mulțumesc. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră. Unirea între Hamas și Fatah este într-adevăr un pas istoric, iar procesul reconcilierii între palestinieni și israelieni, eventual, poate să înregistreze acum progrese. Doamna Ashton a spus aici cât se poate de clar că această flotilă 2 reprezintă o provocare nenecesară care ar putea dăuna acestui proces. Dumneavoastră și grupul dumneavoastră parlamentar vă distanțați de sprijinul acordat acestei flotile, așa cum s-a întâmplat ieri în Parlament? Uh, Uh, sub conducerea GUE? Non, de, cette, cette flotille est un act. Nu, această flotilă reprezintă o inițiativă a societății civile europene pentru a pune capăt unei blocade inutile dacă autoritățile publice și statele și noi înșine am fi fost în măsură să facem în așa fel încât dreptul internațional să fie respectat, nu ne-am aflat în această situație și palestinienii n-ar trăi într-o închisoare în fâșia Gaza, așa cum se întâmplă de ani de zile. La parola all'onorevole... Dau acum cuvântul domnului Vracos, un minut. Doamne președinte, doresc să îl felicit pe domnul Lambertini vis-a-vis -vis de raportul său și de referirile pe care le-a făcut la autorități și prioritățile pe care le-a stabilit în ceea ce privește politica de apărare. Sigur că lumea se schimbă și ne aflăm în fața unor riscuri, a unor provocări și Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri imediate pentru a răspunde acestor provocări. Sărăcia tot mai mare, excluziunea, șomajul, și mișcarea care are loc în lumea arabă. Toate aceste lucruri uh, au fost menționate. Însă, sigur, și fluxurile migratoare sunt foarte importante și ele prezintă multe probleme pentru viitor. Tocmai Italia și Franța um, au fost implicate într-o dezbatere pe această temă și s-a pus sub semnul întrebării spațiul Schengen. Uh, nu putem să recunoaștem lucrurile sub această formă, însă trebuie să abordăm această problemă cât mai eficient pentru a beneficia de structuri comune și trebuie ca orice discuție despre spațiul Schengen să fie legată de adversarii pe care am avut până acum. Mulțumesc, doamna Sinclair. Mulțumesc. Lady Ashton, vă înțeleg și vă sprijin. Mă uitam la BBC de curând și uh, se spunea că și, și acolo s-au adresat, în, vi s-au adresat niște întrebări foarte interesante. V-a întreb, ați fost întrebată ce uh, stat membru vă influențează poziția cel mai mult și ați fost foarte încurcată. Uh, pentru că până la urmă nu există o adevărată politică externă și de securitate comună. Am văzut asta la adoptarea rezoluției ONU în ceea ce privește Libia. Germania a votat împotrivă și atunci cum putem avea o politică comună când una din, unul din statele majore din uh, Uniunea Europeană se opune față de poziția altor două state majore din Uniunea Europeană. Deci, dumneavoastră aveți o sarcină imposibilă și vă spuneam că vă sprijin. Uh, am citit în uh, ziar că ați negat faptul că veți demisiona din poziția dumneavoastră și am fost ușurată să văd acest lucru, pentru că prezența dumneavoastră esențială pentru politica noastră externă și de securitate comună și este esențială și pentru țara mea și mi-aș dori să rămâneți cât mai mult în acest post, pentru că dacă ne pierdem și suveranitatea, nu o să mai avem foarte multe de făcut și avem nevoie de noi regulamente, de noi acte legislative și dumneavoastră aveți un post extrem de important și ați tot repetat că acest exercițiu este un uh, simplu exercițiu de clarificare a pozițiilor și că nu se va înregistra un adevărat transfer de suveranitate. Ați tot repetat asta. Însă acum mi-aș dori să obțin un răspuns cinstit din partea dumneavoastră. Uh, Mulțumesc că are cuvântul domnul Sala Franca. Mulțumesc, doamna președinte, doamna înalt reprezentant, vicepreședinta Comisiei, doamnelor și domnilor. Elementul central al acestei dezbateri foarte uh, îndelungate ar trebui să fie situația din nordul Africii și din Orientul Mijlociu și ar trebui să uh, vedem că există câteva speranțe. Doamna Ashton a subliniat elemente pozitive. Eu aș sublinia la rândul meu faptul că există o mai bună relație între Parlamentul European și uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Dar există și zone de umbră. Și așa cum spunea președintele Republicii uh, Italiene, domnul Napolitano, vedem că actualitatea ne demonstrează că există zone de umbră și știm că uh, am avut cazuri dificile, cazul Libiei, cazul Siriei în cadrul Consiliului uh, uh, Națiunilor Unite, dar și în discuțiile din uh, caz, cadrul Consiliului European a Ministrilor de Afaceri Externe. Doamna Ashton, noastră, sunteți conștientă de rolul pozitiv și uh, constructiv pe care îl putem juca în politica externă și este evident că dosarul iranian, iranian, spre exemplu, este unul foarte complex și sensibil. Însă, dincolo de ajutorul umanitar, aș dori să vă mulțumesc atât dumneavoastră, atât directorului general și personalului dumneavoastră uh, pentru acțiunea întreprinsă până în prezent. Însă, acum, ce pot să vă spun este că nu ați răspuns la uh, anumite solicitări pe care vi le-am adresat uh, și de aceea v-aș ruga să fiți coerentă, mai ales în ceea ce privește apărarea drepturilor omului, mai ales în momentul în care trebuie asumate anumite riscuri. De aceea vă întreb, disidentul Juan Fredo Soto Garcia a fost arestat, bătut și a decedat aș vrea să știu, sunteți dispusă să cereți o anchetă în așa fel încât să se clarifice circumstanțele morții sale? Sunteți dispusă ca această anchetă să stabilească o relație clară între cauză și efect, faptul că a fost bătut și că a decedat? Sunteți dispusă să uh, condamnați aceste acte? Mulțumesc! Spune doamna președinte și acum domnul Vigenin, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Ashton. Am uh, ascultat ceea ce ați spus noastră cu mare satisfacție și sunt de acord cu fiecare cuvânt exprimat de dumneavoastră. Independent de aceasta, există critici care au fost exprimate de noi și de cetățeni și anume că nu au fost uh, făcute suficiente acțiuni. Tratatul de la Lisabona ne spune să vorbim într-o singură voce, pe un singur glas pe scena europeană. Succesul este posibil numai dacă și celelalte voci sunt uh, auzite, însă trebuie să avem o singură voce spre exterior, pentru că este foarte dificil să vedem care este mesajul european de multe ori. De aceea, domnule Ashton, cred că instituția noastră, Parlamentul European, este un aliat natural al dumneavoastră în, uh, într-o, pe drumul de o, unei implementări mai bune al tratatului de la Lisabona. Noi acum scriem un nou raport privind uh, PESC și uh, pentru că anul acesta a fost foarte dinamic, cred că este o șansă bună de a aduce ordine în uh, treburile noastre. Sprijinul pentru Tunisia și pentru Egipt uh, a trecut prin două etape. Primul pe termen lung este clar, dar Egiptul și Tunisia au nevoie de sprijin și pe termen scurt, acum, anul acesta. În afară de ceea ce putem oferi uh, și am oferit până acum. Există două componente ale păcii și democrației, iar uh, de multe ori există o lipsă de perspectivă socială. Succesul revoluției poate fi obținut numai dacă aceste două aspecte sunt abordate socialiștii europeni au uh, avut o, o întrunire și au solicitat Uniunii Europene să le ofere sprijin în acest proces. Grupul SND sprijină uh, și consolidează uh, angajamentul său față de această regiune și dorește să se implice la toate nivelurile. Uh, anul tre- Săptămâna trecută a fost înființată adunarea Euronest și acesta este un semnal clar transmis partenerilor noștri în ideea că dorim un uh, dialog structurat mai puternic. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Neitz Uiterbrock. Doamna Uiterbrock pentru 1 minut 30. Doamna înalt uh, reprezentant, doamna președinte, dragi colegi, cuvintele sunt instrumente și pot fi și arme în politica externă. De aceea trebuie utilizate cu atenție, cu prudență, dar în anumite ocazii cu fermitate. Doamna înalt reprezentant, <clears throat> Nu v-am auzit vocea în primele zile a evenimentelor oribile care au loc în Siria uh, și cred că cetățenii curajoși care demonstrează în Siria, asumându-și niște riscuri uh, personale foarte înalte, uh, ei bine și lor, cred că le-a lipsit chiar mai mult vocea dumneavoastră. Sunt anumite ocazii în care, cine, în care este nevoie să vorbim Um, cu fermitate și tărie. Să ne uităm acum la Orientul Mijlociu. Cred că reținerea uh, impozitelor colectate în uh, Palestina de către guvernul israelian este o acțiune uh, care trebuie contracarată și care nu respectă uh, necesitatea ca necesitatea ajungerii la un acord uh, o decizie care mi se pare în același timp extrem de cinică și o situație în care se pare că Uniunea Europeană va trebui cumva să facă față reducerilor bugetare. Împreună cu colegii mei uh, cerem un nou impuls pentru o soluție pașnică de, de rezolvare a conflictului între Israel și Palestina. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Piotrovski are cuvântul un minut pani przewodnicząca! szanowni państwo! mimo wejścia w życie traktatu. în ciuda faptului că tratatul de la lisabona a intrat în vigoare și uh, acesta redefinește politica europeană externă, vedem că nu foarte multe lucruri s-au schimbat. Uh, diplomații și-au schimbat numele, dar Uniunea Europeană ca actor pe scena internațională nu pare să fie unul uh, total schimbat, mai puternic. Și atunci ne putem pune întrebarea, oare e posibil cu 27 de state membre să avem o astfel de politică externă comună? Mă uit la raportul Albertini și văd că nu există o dorință reală din partea statelor membre pentru a avea o astfel de politică comună și bă, se pare chiar că există o tendință spre, o, spre într-o direcție total opusă. Apoi, în raportul Gualtieri, vedem că există intenții de a uh, suprapune anumite programe, de a cheltui bani în mod inutil. Și atunci înseamnă că trebuie să ne bizuim pe NATO. Ori asta contravine oarecum celor hotărâte în Parlamentul European. Și uh, dacă vă amintiți, a existat o opinie minoritară care a cerut să existe mai multă independență față de NATO. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Buti Cofer. Un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule Ashton, raportul foarte bun al colegului Gualtieri privind uh, politica de securitate și apărare comună conține un inventar. Doresc să numesc patru priorități pe care le vom uh, lua în considerare anul viitor. În primul rând, trebuie ca misiunile comune să fie apreciate într-un mod realist și trebuie să existe o evaluare externă. Acestea trebuie să fie implicate în conceptele de politică regională Uh, mai ales pentru cornul Africii. În al doilea rând, avem nevoie de progrese în ceea ce privește aducerea la un numitar comun al capacităților militare și utilizarea acestora și trebuie să ne asigurăm că calea specială francezo-britanică este reintrodusă, reintegrată în uh, componenta europeană comună. Doamnă Ashton, vă rog să prezentați aceste idei și să vă asigurați că există o discuție publică și că progresăm. În al treilea rând, avem nevoie de o discuție publică despre o nouă strategie de securitate europeană comună. Documentul domnului Solana din 2003 a fost un document foarte bun la vremea respectivă, însă lumea s-a mișcat în continuare și avem nevoie de această dezbatere publică. Și în al patrulea rând, trebuie să discutăm cu Parlamentul și cu statele membre și să ajungem la un consens în ceea ce privește controlul parlamentar comun al politicii de securitate și externe comune. Și dacă reușim să facem acest lucru, dumneavoastră, doamnă Ashton, împreună cu noi, Parlamentul, dacă reușim să realizăm cele patru puncte, atunci PESA uh, va avea de câștigat și noi putem să fim mulțumiți. La parola al onorevole. Are acum cuvântul domnul Tero, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să salut prezența înaltului reprezentant care ne onorează cu prezența sa în această dimineață. Aș dori să îi mai salut și pe noi colegi din Parlamentul European. Și aș dori de asemenea să spun câteva cuvinte în legătură cu politica de apărare comună și politica uh, securitate și de apărare comună. Uh, conceptele noastre sună foarte bine, însă statele membre trebuie să-și mențină independența și să aibă anumită marjă de manevră. Uniunea Europeană uh, e, există pentru a reprezenta statele membre. Uh, Uh, dacă însă ea își asumă acest rol, pe cine reprezintă statele membre? Am dorit să nu existe suprapuneri uh, inutile și nu am dorit ca aceste concepte de care vorbeam să fie artificial umflate. Um, trebuie să ne întrebăm dacă cetățenii europeni își doresc cu adevărat integrare în politica externă. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Bela, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Tratatul de la Lisabona, cu complicările sale de situație, ne îngreunează foarte mult conturarea unui mandat, eh, respectiv eh, ne îngreunește activitatea. În schimb, peste tot eh, intră și domine, începe să domine caosul instituț- instituțional atunci mă întreb de ce avem uh, nevoie de un serviciu de acțiune externă european când acesta nu poate acționa de unul singur. Realitatea globală ne solicită să ne mișcăm repede și să reacționăm prompt la evenimentele în desfășurare. În acest context, Uniunea Europeană însă pierde teren pentru că pierde ocazia și prilejul de a deveni activă și eficientă. Trebuie deci să facem tot ceea ce este necesar pentru demararea în sfârșit a activității efective a Serviciului de Acțiune Externă. Din păcate, se eh, constată că nu este posibil, cel puțin nu este posibil pentru țara de, care exercită președinția Consiliului în prezent, să demareze aceste uh, acțiuni. De aceea nu-mi rămâne, doamnă Ashton, decât să vă doresc ca dumneavoastră personal să reușiți până la urmă. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Brock, timp de două minute. Doamnă președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei, stimați colegi, Doamna Ashton, vă vom uh, susține în continuare în uh, demersul dumneavoastră de uh, consolidare a Serviciului de Acțiune Externă, în, inclusiv în planul dotării reprezentanțelor și delegaților acestui serviciu în străinătate. Dar trebuie să observăm că există o mare problemă atunci când fiecare ministru de externe vrea să uh, paradeze el însuși cu uh, sub drapelul țării sale în acțiunile noastre externe. Și asta ne împiedică să ajungem la o strategie externă comună. Este sarcina noastră a tuturor și este sarcina dumneavoastră să rezolvăm această situație, pentru că Dumneavoastră reprezentați, de fapt, trei poziții, conform tratatului de la Lisabona, și de aceea trebuie să găsim mai întâi numitorul comun al tuturor ambițiilor politice, pentru ca această poziție a dumneavoastră, această funcție în care aveți un cumul de poziție, să devină într-adevăr o poziție eh, de acțiune și de influență eh, îi mulțumesc uh, domnului Gualteri, dar și colegului uh, Albertini și celorlalți colegi care au contribuit la acest uh, concept de, de pooling și de sharing, de comasare și punere în comun a resurselor tocmai pentru a face ca acest serviciu să devină unul eficace care este uh, evoluția în uh, prezent în jurul nostru, care este situația în Ucraina, în Nagorno-Karabakh, sunt marile probleme ale lumii arabe care ne afectează. Trebuie să știm cum uh, reacționăm noi cu toții la toate aceste evenimente, care este poziția noastră comună față de Hafez al-Assad și cum putem face ca nu mujahidinii în Iran să fie susținuți, ci și cum, și cum putem face ca uh, tabăra uh, Ashraf să nu, fie, să nu mai fie atacată și să nu se mai comită masacra acolo. Ei bine, pentru conturarea unei poziții comune pe toate aceste teme, noi vă vom susține, doamna Ashton, deci vom susține consolidarea Serviciului de Acțiune Externă, dar așteptăm ca din poziția dumneavoastră de mare influență ca și dumneavoastră să vă exercitați toată uh, puterea și toate sarcinile pentru a convinge statele membre să se ralieze la, aceste, uh, la acest serviciu de acțiune externă nou. Mulțumesc. Parola l'onorevole. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Howitt pentru un minut și jumătate. Vreau să încep a adresa felicitări în altei reprezentante pentru uh, Succesul personal pe care l-a obținut uh, în ce privește dreptul la cuvânt uh, în, uh, la Națiunile Unite pentru Uniunea Europeană a fost succesul ei personal și fără efortul ei nu s-ar fi obținut acest lucru. Dumneavoastră și noi avem aceleași ambiții pentru Tratatul de la Lisabona și pentru politica europeană de securitate comună. Doamnă președinte, în calitatea mea de coordonator uh, a grupului socialist pentru drepturile umane, vreau să o felicit de asemenea pe doamna înalt reprezentant pentru angajamentul său în acest domeniu și mai ales pentru faptul că a obținut ca drepturile uh, omului să fie integrate inclusiv în politica comercială externă a Uniunii Europene. De asemenea, este bine că acum există un directorat pentru democrație și drepturile omului și îi mulțumim, uh, doamnei Ashton, pentru aceste inițiative. Atunci când spune că uh, dispariția pedepsei cu moartea peste tot în lume este o prioritate a ei, noi nu putem decât să o sprijinim. De asemenea, este bine că s-a cerut o mai mare vizibilitate a Uniunii Europene în Consiliul ONU al Drepturilor Omului. Și așa cum spune și domnul Albertini, trebuie să uh, trecem de la uh, vorbe la fapte atunci când ne revoltăm împotriva încălcării drepturilor omului peste tot în lume. Și în încheiere, Vreau să vă spun că suntem de acord cu dumneavoastră atunci când uh, susțineți în continuare dialogul pentru pace în Palestina. Ne dorim să existe niște rezultate concrete în urma revizuirii situației drepturilor omului și să existe un copreședinte în Serviciul European de Acțiune Externă care să fie însărcinat cu drepturile omului. Mulțumim, acum are doamna Iaten Machi pentru un minut. puhemies, Pohjois-Afrikan tapahtumat ovat osoittaneet jälleen kerran... Mulțumesc, doamnă președinte. Evenimentele din Africa de Nord au arătat cât de mult rămâne în urmă, de fapt, această politică uh, de securitate și apărare comună. Cel puțin în problema uh, implementării și asigurării drepturilor omului. Uh, pare a fi un fel de scenă din Don Quixote. Dacă privim uh, această situație în contextul mai larg al uh, exporturilor de armament din Europa. Pentru că șapte din zece uh, comercianți de arme care au livrat în ultima vreme arme către Tunisia, Sudan și în alte țări din regiune provin din Uniunea Europeană. Deci haideți ca una din prioritățile noastre în PSAC să devină interdicția exportului de armament. Deci pentru că, pentru că o scufundare a unui vas nu este doar responsabilitatea exclusivă a capitanului. Capitanul însă este responsabil pentru echipa sa și trebuie să-și asume întotdeauna inițiativa pentru acțiune. Mulțumesc! Mulțumim, acum are domnul Stevenson pentru un minut. Madam President. Doamna președinte, doamnă Ashton, în urma masacrului din Campașa în 8 aprilie, situația de acolo rămâne foarte gravă. Un nou, un nou atac sângeros uh, ar putea avea loc oricând. Tocmai m-am întors de la Bagdad, unde am condus o mică delegație de deputați europeni și am avut uh, Uh, discuții la nivel înalt uh, cu președintele și cu miniștrii la nivel înalt. Am uh, pregătit o soluție la criza așa pe care ați văzut-o deja, care implică uh, SUA, ONU, uh, Uniunea Europeană și alți actori importanti din regiune pentru a soluționa uh, sol, uh, deplasarea celor 3400 de refugiați spre țări precum SUA, Canada, Elveția și statele membre. Uh, sau oriunde au rude sau uh, alte uh, legături. E singura opțiune pentru a evita o altă criză umanitară de proporții. Și această soluție a fost validată și de către cei de la Șraf. Parlamentul European se bazează pe dumneavoastră. Sperăm să profitați de această ocazie pentru a uh, evita uh, uh, masacre sângeroase, violență și pentru a salva vieți umane. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Campbell un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Ziua Europei din această săptămână trebuia să fie o sărbătorire a naționalității europene. Nu e așa ci marchează înlocuirea uh, statului național cu un uh, guvern supranațional uh, Uniunea Europeană deasupra statelor membre. E un contrast între metoda interguvernamentală în care statele membre cooperează, dar nu cedează puterea spre o putere supranațională ONU și uh, uh, SUA și uh, Uniunea Europeană au uh, instituit această, uh, acest blocaj aerian, uh, dar la ONU, Rusia și cu alte state s-au abținut din uh, motivele lor. Uh, metoda interguvernamentală se desfășoară acum la ONU prin uh, uh, voință. Uh, însă, uh, în Uniunea Europeană, metoda interguvernamentală funcționează altfel. E ironic faptul că uh, doamna Ashton Liechtenstein s-a opus acestei uh, zone de blocaj aerian, uh, dar uh, ultimile mă măsuri au fost o dovadă de disperare. Ar trebui să nu se mai amestece toate aceste state în crize precum cea din Libia. Mulțumim. Are cuvântul domnul Mauro două minute. Grație. Vă mulțumesc. Doamnă înalt reprezentant, Meseria dumneavoastră este deosebit de dificilă, pentru că pe umerii dumneavoastră apasă o greutate uriașă și sper că mă veți asculta nu ca fiind cineva care vrea să vă proface, ci pentru că vreau să-mi aduc propria contribuție la a, munca dumneavoastră. În această dezbatere comună ne gândim la rolul pe care Uniunea Europeană trebuie să-l joace în organizațiile internaționale. La doi ani după ce dumneavoastră ați fost numită, vreau să vă întreb ce părere aveți despre uh, uh, ideea că Uniunea Europeană ar putea să ocupe un loc unic în Consiliul de Securitate al ONU. Deci v-am pus această întrebare în urmă cu doi ani și atunci mi-a spus că, că nu v-ați gândit la așa ceva. Acum, în raportul doamnei Muni, se vorbește din nou despre această idee. În ultimii doi ani ați avut ocazia să vă gândiți la un răspuns la această întrebare a mea. Doamnă Ashton, Știți că pe 11 mai la Bagdad se celebrează ziua uh, Europei și a Irakului. Acolo s-a deschis o reprezentanță a Uniunii Europene, dar din păcate nu dispunem decât de trei uh, camere mici în interiorul ambasadei Regatului Unit. Acolo nu suntem uh, vizibili. De ce nu sunt mijloace mai multe pentru ca Uniunea Europeană să fie mai vizibilă acolo? De ce, de exemplu, se face mai mult pentru reprezentanta noastră din insulele Bahamas mai degrabă decât pentru cea de la Bagdad? pentru că este pentru prima oară când s-a semnat un acord între Irak și Uniunea Europeană de, după căderea lui uh, Saddam. Oare n-ar trebui să găsim mai ușor o soluție pozitivă și mai ales având în vedere ultimul masacru uh, pe care îl deplângem cu toții din tabăra de la Ashraf? Eu cred că tot ceea ce se întâmplă acum în nordul Africii este o mare sursă de preocupare pentru noi. S-a vorbit mult despre conflictele de după ce s-a întâmplat în Tunisia și în Egipt. De exemplu, în Tunisia s-a spus că extremiștii mor, dar de fapt mor numai creștini și bisericile sunt arse din temelii. La fel se întâmplă și în Egipt. Oare chiar nu putem să facem nimic pentru ca fundamentaliștii să nu ajungă la putere în aceste țări? Vă mulțumesc că acum are cuvântul domnul Panțeri pentru un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Tulburările care modifică geografia politică de pe malul Mării Mediterane care aduc cu ele și incertitudine, și speranță, și îngrijorare, sunt o mare provocare pentru politica externă a Uniunii Europene. Tocmai de aceea ar trebui să fie foarte important pentru Uniunea Europeană să poată să conteze pe adevărată politică comună externă și de apărare, să poată să financeze proiecte dificile și să se gândească cu mult timp înainte de cum vor arăta relațiile internaționale și cum se va modifica ordinea uh, mondială. Ne gândim mult la relațiile noastre cu China și cu Rusia, ne gândim la ce se va întâmpla în domeniul energiei, al materiilor prime din cauza comportamentului acestor două țări. Uniunea Europeană trebuie să răspundă la niște întrebări esențiale, dar din păcate riscă să ajungă nepregătite la aceste mari întâlniri cu istoria. De aceea trebuie neapărat să avem mai multă coordonare între politicile naționale de uh, externe și de apărare. Deocamdată suntem divizați. Politica dumneavoastră externă abia se um, înfiripă și nu mai putem să ne bazăm pe relațiile din trecut, cele a fostelor puteri coloniale cu uh, fostele țări oprimate. Așa ceva trebuie, această viziune trebuie depășită, trebuie să întoarcem pagina. Dumneavoastră aveți un rol foarte important de exercitat. Vă rog să mergeți până la capătul misiunii dumneavoastră, pentru că timpul care v-a fost dat expiră uh, cu viteza luminii. Vă mulțumesc, dragi colegi, spune președintele. Vreau să vă spun că reiau președinția sesiunii și vă rog să nu uitați că mai rămân mulți colegi care sunt înscriși și trebuie să ia cuvântul și nu am vrea să ajungem în situația obișnuită în care să nu uh, reușim să terminăm această listă de uh, vorbitori până la orele 12.30 când începem voturile. Deci vă rog să vă respectați timpul, pentru că altfel voi fi obligat să vă întrerup. Domnul Cacin acum. gospan Ashton. Uh, da, mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Ashton, dumneavoastră întruchipați ambițiile politice ale Uniunii Europene în cadrul politicii noastre externe și de securitate comună. Doresc să vă rog personal să uh, întreprindeți cât se poate de curând o vizită în Irak. Este foarte important să fiți văzută și în Bagdad, dar și în Kurdistan. Americanii vor pleca până la sfârșitul anului de acolo și va apărea un mare vid pe care Uniunea Europeană deocamdată nu-l uh, umple este foarte important ca noi să fim vizibili acolo, pentru că deocamdată nu suntem vizibili. În Irak, eh, prezența noastră este dezirabilă, este dorită, se dorește o cooperare politică cu noi, dar și una economică. Eh, de asemenea, vreau să salut eh, eforturile pe care le-ați întreprins pentru delegația în Bosnia-Herzegovina, însă așteptăm numirea concretă a unui reprezentant Uh, la uh, Sarajevo. Pentru că, uh, deocamdată, situația este destabilizată tocmai de lipsa unui astfel de reprezentant. Mulțumim, timpul este acordat acum domnului Cowell. Mulțumesc, domnule președinte. un alt reprezentant, Uniunea Europeană se confruntă cu două probleme acum. În primul rând, o nouă viziune a politicii de vecinătate. Recent am fost în Tunisia și am constatat că există foarte mari așteptări față de Uniunea Europeană. De asemenea, am contracte permanente cu Ucraina și știu că și Ucraina așteaptă mai mult de la Uniunea Europeană, așteaptă mai multe posibilități, mai multe oportunități, doresc să construiască mai mult cu Europa. Nu cred că ar trebui să fim egoiști Uh, și în alte reprezentant știu că dumneavoastră nu sunteți decât o persoană și practic uh, se iau decizii în numele dumneavoastră în alte foruri. Uh, Câteodată am impresia că suntem ca niște copii. Câteodată vrem să uh, ne uh, jucăm cu Belarusul. Uh, mâine am uitat de Belarus și ne exprimăm interesul în Africa de Nord. Doamna reprezentant, ați dovedit, dovedit că aveți o personalitate puternică și că puteți prelua conducerea. Puteți uh, să vă asigurați că avem o viziune politică ambițioasă, plină de curaj. Nu ar trebui să ne axăm doar pe imigrație. Nu ar trebui să procedăm ca vechea Romă să, uh, să, să luptăm doar uh, pe malul unui râu și nu în cealaltă parte. Mulțumesc două minute, domnul Sarus Volski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Ashton, în tabăra Ashraf au avut loc atrocități și noi, bineînțeles, le condamnăm și suntem foarte îngrijorați. Dar eu vreau să vă întreb ce instrumente veți folosi pentru a trece de la cuvinte la fapte? Vă gândiți la măsuri de ajutor umanitar, la măsuri cu un caracter uh, militar? Ce alte măsuri? Cred că inima politicii externe este tocmai ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră atunci când au loc asemenea crize. Deocamdată, noi suntem neputincioși că e vorba despre ce se întâmplă la sudul sau la estul granițelor noastre. Trebuie să folosim politica de vecinătate. Ce vai de parcurs metodologic avem noi? Timpul este noțiunea cheie de asemenea și resursele. În politica noastră de vecinătate întotdeauna suntem în întârziere față de ce se întâmplă Chiar și domnul comisar uh, Fiule are pentru a treia oară întârziere în ce privește comunicarea sa și evaluarea politicii de vecinătate și aceleași întârzieri se înregistrează și în birourile dumneavoastră. Noi ne mulțumim cu declarații plate. Ar trebui să folosim instrumente hotărâte, puternice, pentru a schimba ce se întâmplă în Libia, uh, pentru a preveni evenimente precum cele din Ashraf și Belarus. Dumneavoastră aveți o abordare greșită atunci când uh, ascultați tot timpul ce uh, vă spun miniștrii de externe din statele membre. Pentru că politica noastră de exter- uh, externă va fi condamnată în aceste condiții să fie tot timpul în întârziere. Rolul dumneavoastră este să conduceți, să uh, da, luați inițiative și nu să executați ordine. Este uh, ridicol să ne limităm la niște ins instrumente atât de ineficiente precum uh, interdicția de călătorie sau uh, neeliberarea de vize. Trebuie să investim bani în democrația din țările arabe. Vă mulțumim, domnule Sarus Voldkischi. Acum un minut pentru domnul Rucek. Prezidente, madame Ashton, dami a panove, pro bezpečnost... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Ashton, doamnelor și domnilor pentru siguranța și stabilitatea Europei, evoluțiile din Africa de Nord și din Orientul apropiat sunt esențiale. Se petrec aici fenomene puternice de emancipare politică, un fel de primăvară de la Praga în lumea arabă Eh, toate aceste națiuni din regiunile amintite de, cer mai multe drepturi politice, mai multe libertăți cetățenești și este în interesul politic al Europei, pe lângă faptul că este o obligație morală față de prietenii noștri arabi, să îi ajutăm pe eh, cei care luptă pentru valorile care până la urmă sunt și valorile noastre este foarte important ca aceste valori să fie aplicate peste tot, pentru că doar ele pot să contribuie pe termen lung la stabilitate și libertate în regiune. Însă, trebuie să facem, să acordăm acest ajutor fără a ne amesteca în treburile interne. Și până la urmă, pârghile principale trebuie să rămână în mâinile partenerilor noștri arabi. Doar așa societatea lor se va putea dezvolta este întreruptă. Vorbitoarea doamna Omen în două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă Ashton, stimați colegi. Mai întâi, permiteți-mi să vă felicit pentru uh, succesul pe care l-ați reportat la New York. Este bine că uh, vocea Uniunii Europene este acum mai puternică la Națiunile Unite. Însă, ce declarație veți avea în uh, adunarea generală a ONU și cum puteți conjura statele membre să adopte o poziție unică în uh, adunarea generală, respectiv cum va fi transpusă în realitate uh, o poziție comună. Iată care sunt provocările la care trebuie să, care trebuie să le facem față. Nu doar Belarus, Armenia și celelalte Uh, focare de conflict ne interesează. Există și situația din Libia și din uh, uh, Ucraina. Peste tot apar focare de violență, fluxuri de migranți către Europa și încet, încet trebuie ca în toate aceste regiuni problematice să consolidăm Uh, uh, valorile democrației și a statului de, ale statului de drept. Trebuie ca dumneavoastră, ca figură emblematică, să uh, ne ajutați să promovați această dezvoltare și nu să rămâneți în urma ei atât în culise cât și în săile de ședințe, pe culoare, peste tot trebuie promovată această uh, politică comună. Dumneavoastră trebuie să știți că noi, ca Parlament European, vă susținem în munca noastră de convingere față de statele membre uh, și noi credem într-o uh, politică externă uh, coerentă cu parteneri de dialog uh, foarte bine definiți. Trebuie să găsim cei mai buni, cei mai capabili oameni pentru serviciul nostru de acțiune externă, astfel încât aceștia să-i reprezinte cu demnitate uh, și în mod eficace toți cetățenii um, europeni nu vă mulțumiți cu soluții doar așa pe jumătate. Mulțumesc, doamna Copas. Mulțumesc, uh, doamna președinte, doamna Ashton. Eh, discutăm astăzi un mare dosar al politicii eh, externe cu ocazia revizuirii a trei texte foarte importante ale Parlamentului European în ce privește rolul UE în lume. Dar întrebarea pe care toată lumea și-o pune astăzi e dacă avem cu adevărat o politică externă comună în Uniunea Europeană. Dacă e să ne gândim la eh, mișcările, la demonstrațiile din țările arabe, Uniunea Europeană a, uh, și-a uh, întârziat reacția, a tergiversat uh, în rezoluția cu uh, Libia. Statele Uniunii Europene n-au avut o poziție comună, iar în ce privește Siria, am impresia că s-a găsit un răspuns mai degrabă de facto și singura concluzie pe care o putem trage e că Uniunea Europeană nu e la înălțimea așteptărilor și a împrejurărilor. Când uh, interesele private uh, domină, uh, înseamnă că Europa a pierdut o bătărie mai mult. Mulțumesc, domnul Galer, un minut și jumătate. Domnule președinte, vă mulțumesc având în vedere regretabila poziție unilaterală a unor guverne naționale, Împărtășesc poziția colegilor, dar și apelul dumneavoastră, doamna Ashton, că dezbaterea trebuie extinsă asupra uh, parlamentelor și guvernelor naționale. Trebuie să vorbim despre avantajele pe care statele membre le uh, așteaptă de la o abordare unilaterală. Pentru că trebuie să știm că, uh, să punem în cumpen aceste efecte cu efectul cumulat comun al tuturor uh, uh, demersurilor care se fac uh, în comun. Trebuie să învățăm din greșelile noastre și chiar și chineza financiară economică a avut un oarecare efect terapeutic. S-a vorbit despre pooling, sharing, comasarea, punerea în comun a resurselor. Și atunci vă întreb, doamnă Ashton, care este abordarea concretă cum puteți dumneavoastră să uh, demarați această uh, cooperare comună care până acum, din păcate, nu a fost uh, pornită. Cum puteți să transpuneți dumneavoastră strategia care este un document oficial? Uh, colegul Butikofer a uh, realizat în poziția sa deja o, o, o, primă, o primă abordare. Vreau să știu care e poziția dumneavoastră. De asemenea, uh, vreau să vă întreb dacă credeți că serviciile dumneavoastră pot fi structurate astfel încât să existe un birou care să le cuprindă pe toate? Mulțumesc. Domnul uh, Vanes, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, stimată doamnă Ashton, vreau să vă felicit pentru munca dumneavoastră. Asemenea, furnicilor din fabule, încetul cu încetul reușiți să duceți la bun sfârșit o muncă uriașă. Și ceilalți, uh, și ceilalți vorbitori, uh, reprezentanții altor grupuri politice, au spus lucruri cu care eu sunt de acord. Noi trebuie să facem în așa fel încât uh, politica de securitate și politica de apărare să fie, așa cum indică și titlul lor, europene și comune. Trebuie să existe un sprijin în, măsur, în proporție de 60 până la 70% pentru aceste două politici și nu uh, mai trebuie să dăm apă la moară euroscepticilor. Cei care sunt uh, federaliști, pro-europeni, trebuie să uh, aibă câștig de cauză. V-ați depășit uh, timpul, acum are contul domnul Milan, mă și jumătate. El señor Millán tiene la palabra por un minuto y medio. Gracias, señor presidente. Dos observaciones. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, spun câteva lucruri, dar separat, pentru că nu e vorba de uh, același subiect. facem o dezbatere comună, dar e vorba de subiecte diferite care ar merita să fie dezbătute uh, separat. Aș dori să spun uh, că susțin ce a spus uh, domnul Salafranca. Apoi, uh, când, uh, ne, când discutăm despre politica comună, externă și de apărare în ultimii ani, uh, am spus că suntem dornici să discutăm de acțiunea noastră în afara hotarelor Uniunii Europene. Însă, iată, crizele din criza din lumea arabă nu ne lasă. Trebuie să fim foarte atenți la toate aceste schimbări subtile care au loc acolo. Săptămâna trecută, la New York, la adunarea generală ONU, Uniunea Europeană a vorbit cu un glas mai ferm Aș dori să vă felicit pentru asta. E adevărat că în anii trecuți s-a pus uh, o întrebare, uh, toată lumea se întreba în legătură cu rolul Uniunii Europene în uh, forurile internaționale. Însă votul UE în ce privește rezoluția 1973 a arătat problemele cu care ne confruntăm, probleme foarte mari în construirea acestei politici comune de apărare. Uh, dumneavoastră și domnul Van Rompuy, uh, care uh, are alte competențe în acest domeniu, aveți sarcina de a construi o acțiune externă comună, unitară. Deci trebuie să duceți acest rol de leadership în baza instrumentelor din Tratatul de la Lisabona. Mulțumesc, domnul Siviec. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, toată lumea se plânge că nu există o politică uh, comună europeană. E bine, uneori o avem, uneori nu avem. În ce privește politica externă, există totuși uh, o politică comună. În Africa de Nord, în mod excepțional, statele se află în prezent într-o situație în care politica uh, vestului uh, este, este discreditată deja politica Occidentului. Uh, lucru pe care l-am făcut de altfel deja în țările din, de la estul Uniunii Europene. Momentan circulă 16 aeronave europene deasupra Libiei dacă n-ar fi fost și partenerii noștri americani implicați în acțiunile din Libia, atunci n-am fi avut niciun fel de uh, succes. N-ar trebui să ne mai plângem de uh, lipsa unei politici uh, comune. Mulțumesc, spune președintele și întrerupe domnul Danjean un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant. Criza din Libia a ilustrat încă o dată cât de multe dificultăți uh, are politica uh, externă a Uniunii Europene. Bineînțeles că nu numai dumneavoastră sunteți de vină pentru aceste lacune și aceste deficiențe, dar suntem uh, mulți aici care credem că s-ar fi putut la niște inițiative mai hotărâte. E adevărat însă că dumneavoastră aveți o mare parte din vină uh, atunci când nu am putut să construim o politică uh, coerentă în această criză. Colegii noștri americani întotdeauna știu să se descurce și să se organizeze mai bine. Dar noi nu trebuie să renunțăm la această ambiție de a avea cu adevărat o politică de securitate și de apărare comună, pentru că în tratatul de la Lisabona figurează acest lucru. Iar dumneavoastră, doamnă înalt reprezentant, trebuie să aveți inițiativă să reprezentați o garanție pentru existența aceste politici să fiți, să fiți purtătorul ei de cuvânt. Pentru că dacă ne gândim la redesfășurarea de trupe americane, la schimbul de uh, um, priorități pe plan internațional, nu putem să rămânem cu brațele încrucișate. Nu trebuie să dăm uh, OTA în uh, organizației NATO și uh, în Statele Unite ale Americii de fiecare dată cheia care deschide toate ușile nu trebuie să uităm că atunci când Uniunea Europeană este prezentă pe teren, ea trebuie să își păstreze prerogativele. Nu trebuie să așteptăm ca forțele americane sau ale NATO să declare uh, întreruperea ostilităților și uh, tot ei să hotărească dar, dacă respectă acest lucru sau nu. Încă o dată, vă reamintesc faptul că uh, politica europeană de securitate și de apărare figurează în tratate și dumneavoastră aveți obligația de a o face să existe și să funcționeze. Mulțumim, domnule Danja. Acum are cuvântul domnul Kovacev, un minut și jumătate. Stava ясно, че в някои столици от нашия съюз сега осъзнават как... Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că guvernele unor state membre abia acum realizează care sunt obligațiile ce le revin în temeiul tratatului de la Lisabona. Este clar, de asemenea, că nu sunt dispuse să-și asume aceste obligații. Dacă este necesar, ă, trebuie deci ca Uniunea Europeană să bată cu pumnul în masă și să ă, forțeze statele membre să adopte o poziție foarte clară. Avem o nevoie de o diplomație europeană puternică dar și de uh, capacități de intervenție militare și civile eficiente. Numai așa putem uh, să exercităm o presiune uh, și influență în zonele în care acest lucru este necesar. Eh, de altfel, o astfel de consolidare a poziției noastre ar fi și în eh, ajutorul eh, colegilor și partenerilor noștri din Statele Unite și de la NATO. Mă exprim de aceea în favoarea comasării mijloacelor și capacităților noastre și în elaborarea și consolidarea unei politici de securitate și apărare comune. Trebuie să asigurăm un schimb de informații operative eficient statele membre trebuie să uh, aibă un uh, și să garanteze un schimb eficient de informații cu serviciul de acțiune externă, altminteri uh, serviciul de acțiune externă trebuie să recurgă la alte mijloace pentru a obține acest lucru. Doamnă Ashton, trebuie să solicitați ca statele membre să își alineze și să-și implementeze mai bine Uh, acordurile de readmisie. Mulțumesc. Acum, domnul Peterle, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, Lady Ashton, dragi colegi în domeniul politicii de securitate și de apărare uh, comune uh, vor apărea tot mai multe provocări pe viitor și de aceea cred că este foarte important să punem accent pe credibilitate. Fără credibilitate nu putem fi eficienți, ceea ce înseamnă că trebuie să ne respectăm valorile și principiile. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Ashton, că nu ar trebui să uităm începuturile Uniunii Europene. În urmă cu ani de zile, Uniunea Europeană a pus accent pe ființa umană și de aceea trebui să punem accentul pe valorile noastre și pe demnitate. Trebuie să punem uh, accent pe dialogul intercultural. Uniunea Europeană uh, speră să primească un rol mai important pe scenă mondială. Uh, nu trebuie să avem cele 27 de politici diferite, ceea ce înseamnă că nu înseamnă că trebuie să eliminăm diversitatea. Trei aspecte. Trebuie să deblocăm situația din Bosnia-Herzegovina pentru a evita violența. Trebuie să găsim un mod, în al doilea rând, pentru a avea o atitudine comună față de Turcia. Și în al treilea rând, sunt uh, foarte bucuros în legătură cu hotărârea dumneavoastră, doamna Ashton. Vocea noastră trebuie să fie puternică și fermă. Mulțumesc, domnule Peterle. Are cuvântul pentru un minut și jumătate domnul Viral Quadras. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe 29 iulie 2009, trupe din Irak au mers în tabăra de la Ashraf și au ucis cu focuri de armă și cu bătele mii de persoane. Pe 8 aprilie, acest, un nou atac a avut loc în această tabără de refugiați și am văzut cât de mulți morți. Încă o dată s-au folosit arme și alte uh, mijloace de a uh, agresa și de a ucide persoanele. Timp de luni, timp de luni, vă reamintesc, am tras semnalul de alarmă și nu s-a întâmplat nimic. Am asistat neputincioși la o, o nouă catastrofă. Dacă continuăm să stăm cu brațele încrucișate, s-ar putea să uh, fie eliminați toți bieții refugiați care locuiesc în această tabără. Și o să avem sânge pe mâini. Așa cum a spus și colegul Stevenson, trebuie să luăm acțiuni imediate și hotărâte pentru a preveni o altă uh, incursiune în această tabără sunt uh, numai uh, 1800 de refugiați acum care nu au niciun fel de uh, forțe de securitate care să-i apere sau să le dea măcar iluzia că sunt apărați. Până acum numai ONU a încercat să facă ceva pentru a-i proteja, dar și noi trebuie să facem ceva. Dacă nu veți face nimic, uh, îi veți avea pe conștiință. Mulțumim! Acum, pentru minut și jumătate, domnul Bodis. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană, în fine, a luat sancțiuni uh, față de Siria. Însă, din păcate, adoptă aceste sancțiuni șovăitor, evitând să uh, pune sub semnul întrebării capii regimului uh, sirian. Această lipsă de transparență și această confuzie este interpretată de uh, manifestanți uh, ca pe o formă de abandonare uh, și de către regim ca o măsură care îi permite să întărească represiunea. Această opresiune este atât de crudă încât ne e greu să credem că în același timp Siria ar putea să facă parte din Consiliul uh, pentru Drepturile Omului al ONU. Ori, chiar astăzi, autoritățile siriene refuză observatorilor ONU accesul la orașul Dera, uh, care Uh, este uh, scena unor atacuri însângerate uh, față de civili victimi. Acest Consiliu pentru Drepturile Omului și prezența Siriei acolo reprezintă o, o încurajare pentru regimul sirian de a înăbuși în sânge această, acest protest. Deci, doamnă înalt reprezentant, care sunt opțiunile diplomatice pe care le uh, pregătiți pentru a evita o astfel de catastrofă? Mulțumim, domnule Bodis. Astfel am terminat uh, uh, interpretări, uh, discursurile numele personal. Trebuie să vă spun că 24 de persoane și-au anunțat uh, cuvântul la uh, Catch the Eye. Uh, știți că, în mod normal, primesc 5 uh, uh, vorbitori cuvântul. De aceea această dată voi da cuvântul la 10 oratori și voi fi foarte strict cu microfonul dacă se depășește uh, un minut. Doamna Ibris Agici acum prima. Eftersom jag mi ha, här är Mulțumesc, domnule președinte. Aici mă aflu. Pentru că mi-ați acordat doar un minut. Voi fi foarte succintă. Doi dintre colegii mei au Uh, menționat deja conflictul din Nagorno-Karabakh și de înrătățirea uh, de acolo. Situația se schimbă în mod dramatic și a evoluat uh, foarte dramatic în ultimele săptămâni și de aceea, doamnă Ashton, vă întreb, având în vedere că există acțiuni militare în Azerbaijan, Armenia, Eh, vreau să întreb, eh, faceți ceva concret pentru a preveni escalarea eh, situației, în special în teritoriile ocupate din Georgia? Vă voi transmite și o întrebare uh, scrisă. Doamna Gomes are cuvântul acum. Can you be a Cum mai putem să acceptăm că Există un uh, tribunal penal internațional, dar cei care s-au făcut vinovați pentru uh, morții și răniții din uh, nordul Africii încă nu au fost prinși sau trimiși spre acest tribunal. nu am putea să uh, îi prindem pe cei care au uh, ucis populația în Siria și să îi trimitem la Haga sau chiar în fața unui tribunal european. Uh, în ce privește Libia, oare nu putem să uh, implementăm embargoul în ce privește armele? Pentru acest lucru nu avem nevoie de o altă rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Avem nevoie numai de voință politică din partea statelor membre. Dacă luați inițiativa, stimată doamnă, și dacă cereți guvernelor europene să-și asume răspunderea, veți avea sprijinul acestui Parlament. A fost întrerupt microfonul oratoare. Mulțumim, doamnă Gomez. Acum are contul doamna Parvanova. Thank you. Chair, Madam High Representative. Mulțumesc, domnule președinte, doamna înalt reprezentant. În Orientul Mijlociu și în Africa de Nord, toată lumea așteaptă ca Uniunea Europeană să aibă un rol mai important. Iar eu aș dori să mă refer la cea de-a doua flotilă care a mers la Gaza. Ne amintim uh, eșecul primei uh, flotile și consecințele sale asupra uh, încercărilor de a relua procesul de pace din Orientul Mijlociu. După cum știți, astfel de inițiative ar avea șanse să se finalizeze mai pozitiv, însă aș dori să vă pun următoarele întrebări. În ce privește ajutorul umanitar necesar în uh, Gaza, ați putea să sprijiniți canele, uh, aceste canale care există la punctele de trecere a frontierei între Gaza și Israel. Apoi, uh, sunteți gata să discutați noua inițiativă propusă de către statul palestinian și să veniți cu o contribuție pozitivă din partea Uniunii Europene care să ducă la un răspuns mai pozitiv. Mulțumesc, are cuvântul doamna Hautala acum. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne, un alt reprezentant Ashton, ați auzit foarte clar azi că Parlamentul susține cu toată puterea rolul, lor, eh, rolul dumneavoastră de lider și vă solicită și vă invită să vă asumați inițiativele politice care eh, practic sunt eh, pe măsura funcției dumneavoastră. În ce privește acei parteneri care blochează eforturile dumneavoastră, eu Aș propune ca serviciul de acțiune externă să fie un serviciu uh, modern, accesibil cetățenilor și care să nu uh, fie privit de către uh, cetățeni ca un serviciu secret de coordonare în spatele culiselor, în culise a unor uh, eforturi diplomatice. Mulțumesc. Domnul Van Dalen, un minut. Mevrouw Ashton, we zien in het Midden-Oosten. Vă mulțumesc. Doamna Ashton, știm cu toții ce amenințări grave ne vin din Orientul Mijlociu. Știm că creștinii sunt discriminați și uneori chiar omorâți în mai multe țări musulmane. Știm ce s-a întâmplat în Irak, ce s-a întâmplat în um, Egipt și se întâmplă în continuare de altfel. Comunitățile copte care sunt atacate, le sunt um, incendiate bisericile. Atât de multe lucruri îngrijorătoare care au loc o zi, de la o zi la alta. Nu mai poți să construiești biserici. 60 de copți au fost aici în urmă cu o lună și ei pur și simplu ne cereau ajutorul. Vă rog să faceți în așa fel încât situația copților să fie o prioritate pentru dumneavoastră. Această situație de discriminare trebuie să înceteze. Pe 20 ianuarie noi am cerut să existe o declarație în ce privește libertatea de cult și o monitorizare a situației creștinilor de peste tot în lume. Vă rog să nu uitați acest lucru. Mulțumim, domnule Van Dalen. Doamna Figueredo acum. Obrigada, senhor presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Politica externă de securitate și de apărare a Uniunii Europene uh, reprezintă o politică de apărare a intereselor economice și geostrategice ale puterilor europene. Uh, interesele acestea coincid de altfel tot mai mult cu interesele SUA și NATO și se lasă pe uh, locul 2 ajutorul pentru dezvoltare. Rezultatele sunt uh, catastrofale, s-a văzut acest lucru în Irak, în Siria și în Libia și în alte țări. Această politică ipocrită protejează interesele economice ale multinaționalelor uh, europene care uh, activează în domeniul armamentului și care timp de ani de zile au vândut uh, aceste arme dictatorilor care le-au folosit pentru a-și masacra propriile popoare sau uh, popoarele vecine. Deci această dezbatere nu poate avea loc fără o uh, schimbare radicală a politicii de înarmare. Să vedem de asemenea ce putem face și față de politica de înarmare a Israelului. Domnul Paș, care acum cuvântul, doamna Figueiredo fiind întreruptă. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Ashton, nu știu dacă toată lumea aici știe că la puțin timp după eh, numirea dumneavoastră în funcție, ați fost mandatată să conduceți toate intervențiile noastre eh, pe plan global. Eh, dumneavoastră în plus aveți o serie de pârghi în care Uniunea Europeană ar putea să se afirme în mod foarte util. Numai că eh, există și unele teme sensibile pe care ar trebui să le tratăm și care nu sunt în exterior, ci se ne vizează uh, pe noi în interior și anume vorbim de divizarea forțată a Ciprului, uh, iar Turcia, un partener important al UE, a, și-a declarat intenția de a adera la această uh, Uniune Europeană. Ei bine, doamnă înalt reprezentant, folosiți și exploatați potențialul dumneavoastră politic pentru rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc, domnul Bruns. Vorbim despre politica de securitate comună, dar numai uh, dacă mai facem și acest pas, atunci vom avea cu adevărat această supranațiune care uh, trece cu vederea specificitățile și interesele naționale nu este nimic greșit cu ideea de a avea o politică europeană pentru a preveni războaiele, dar nu sunt de acord cu ideea unei politici comune care uh, rupe încă o bucată din suveranitatea statelor naționale pentru a putea îndeplini acest obiectiv. Întotdeauna au existat războaie uh, nebunești și ele trebuie evitate cu orice preț. Dar eu nu cred că dacă ne agităm și dacă facem tentative ipocrite de a, a glorifica valorile comune, vom reuși să fim mai eficienți. Trebuie să ne gândim la ce se întâmplă în țările terțe, să ne gândim la faptul că uh, populația din aceste țări riscă să ajungă în Europa din cauza ceea ce facem noi acolo. Mulțumim acum cuvântul domnul Scuria. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am dorit să iau cuvântul pentru a mulțumi doamnei Ashton pentru ce a spus și a făcut astăzi. Însă trebuie să-i spun doamnei baroană că prezența Uniunii Europene este practic invizibilă pe plan internațional. Și acest lucru a fost uh, spus de mulți dintre antevorbitorii mei. Politica de securitate și de apărare trebuie să fie una primordială mai ales având în vedere evenimente, recente. Europa nu poate să-și permite să fie absentă în tabăra de refugiați de la Ashraf, un loc unde sunt încălcate drepturile omului zilnic, unde oamenii um, um, mor, unde sunt agresați din exterior. De asemenea, nu putem să închidem ochii față de ceea ce se întâmplă în Siria. Nu, pute, nu se poate ca un guvern dictatorial să rămână în continuare la putere. Oratorul este întrerupt. Mulțumim! Acum domnul Zala este ultimul uh, orator. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. O singură observație aș dori să fac politica externă tot mai puternică a Turciei uh, reprezintă o nouă provocare și noi uh, oportunități pentru politica externă a Uniunii Europene. Doamna înalt reprezentant, cred că e foarte necesar să avem un dialog instituționalizat pe chestiuni strategice, precum politica energetică, stabilitatea în Balcanii de Vest și în uh, Caucaz, dosarul nuclear iranian sau iranian sau uh, mișcările democratice în curs uh, în nordul Africii. Turcia poate juca un rol foarte important în ajutarea Uniunii Europene, consolidând această primăvară democratică din Orientul Mijlociu. Acest dialog nu ar trebui însă să uh, înlocuiască, ci să consolideze uh, drumul spre aderare al Turciei. Mulțumesc, Boris. Cu această intervenție uh, se încheie procedura Catch the Eye. Îmi cer scuze față de cei 14 colegi care nu au primit cuvântul și care au rămas în sală. Înțeleg că se creează astfel frustrări, dar nu mai avem deloc timp la dispoziție. Îi dăm cuvântul acum domnului Albertini pentru două minute în calitate de raportor. Intervin. Domnule președinte, atunci când am luat cuvântul pentru prima oară, am folosit mai două din cele patru minute care mi-au alocate. Dați-mi voi acum să vorbesc patru minute în loc de două. Da, e adevărat că nu ați folosit decât două minute din cele patru. Nu, spune oratorul. Am avut patru minute la dispoziție când am luat cuvântul în introducere și am folosit numai două. Nu, îmi pare rău, domnule Albertine. Dumneavoastră ați avut... Aveți patru minute pentru cele două intervenții în principiu. Oricum, o să fim flexibili, vă rog. Vă rog să fiți atent, să vă uitați la ceas, dar vreau să vă dau totuși posibilitatea să vă exprimați. Îmi cer scuze, domnule președinte, dar nu reușesc să spun, uh, nu reușesc să spun ce vroiam numai domnule, deci renunț să mai iau cuvântul. Da, domnule Albertini, ne pare rău că s-a întâmplat astfel, dau cuvântul domnului Gualtieri, două minute. Nu vă aud. Ce doreați să spuneți? Nu se aude, nu, nu vă funcționează microfonul. Acum funcționează microfonul, vă rog. Da, microfonul nu funcționează niciodată, dar dați mie cele două minute ale domnule Albertini? Gualtieri, por dos minutos. Domnul Gualtieri, acum cuvântul pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca să fiu sincer, cred că domnul președinte Albertini avea dreptate, pentru că în calitate de raportor avem uh, dreptul la patru minute pentru introducere și două minute pentru concluzii. Deci eu cred că ar trebui să aibă dreptul la cele patru minute pe care le-a cerut. În ce privește concluziile pe care doream eu să le trag, a fost o dezbatere utilă și importantă care a arătat că Parlamentul nostru este unit și este gata să-și ofere sprijinul pentru o acțiune externă a Uniunii Europene care să fie coerentă și eficientă. Nu am, am avut de ascultat numai acuzații în ce privește limitele foarte evidente a politicii externe a Uniunii Europene. Am ascultat și propuneri concrete pentru a putea crea o legătură, o legătură de natură strategică între toate instituțiile europene. Este necesar să se întâmple astfel, pentru că numai o abordare integrată la nivel comunitar este cheia succesului. Numai astfel putem să punem în comun toate, uh, uh, tot potențialul nostru. Și, bineînțeles, avem nevoie și de un buget adecvat. Îmi doresc să se ajungă la o soluție echilibrată în urma cooperării interparlamentare. Mai multe lucruri au ieșit în evidență. În primul rând, să folosim la maxim uh, uh, prevederile tratatului și mai ales articolul 44, care oferă posibilitatea de trimitere de misiuni finanțate de statele membre, cu trupe din statele membre, dar care sunt comandate la nivel european. De asemenea, s-a vorbit despre faptul că ar trebui să avem uh, resurse pe măsura ambițiilor noastre. Îi mulțumim uh, doamnei Ashton pentru angajamentul dumneiei, pentru uh, promisiunile pe care le-a făcut aici, pe care știm că le va respecta. Ne dorim să facem lucruri mari, avem multe ambiții, dar noi suntem o mare forță, uh, în primul rând civilă, și trebuie să ne asumăm această răspundere. Vă mulțumim, domnule Gualtiere. Aș vrea să îmi cer scuze, domnule Albertini. Între timp uh, um, am cerut informații. Într-adevăr, aveați 4 plus 2 minute în total. Ați vorbit 3 minute la uh, început aceste dezbateri, deci vă mai rămân 3 minute și o să fim flexibili. Aveți totuși cuvântul. În timpul unei audieri la AFET, spune domnul Albertini, un coleg a făcut o întrebare insidioasă. I-a adresat-o doamnei Ashton și i-a spus atunci când Kissinger era criticat pentru că Statele Unite ale Americii aveau uh, o atitudine izolaționistă față de Uniunea Europeană, pentru că el spunea că nu există un ministru de externe european. Să-mi dea cineva numărul acestuia și atunci am să colaborez cu um, Uniunea Europeană. Acum există un ministru de externe și un număr de telefon unic. Și dumneavoastră, chiar dacă um, ați răspuns, eu nu sunt ministru de externe, dar uh, sunt înalt reprezentant dar, din păcate, atunci când se um, apelează numărul dumneavoastră, nu există un interlocutor unic, ci li se spune dacă doriți să vorbiți cu Regatul Unit, apăsați pe unul, dacă doriți să vorbiți cu Franța, apăsați pe doi și așa mai departe. Doamnă înalt reprezentant, vocea dumneavoastră ar trebui să fie auzită în lume și nu mai multe voci. Noi suntem aici Parlamentul European, există Comisia Europeană. Dumneavoastră trebuie să întrețineți legătura cu toate instituțiile. Trebuie să vă gândiți foarte bine care vă este rolul. Ar trebui să vă găsiți cumva la mijloc, pentru că dumneavoastră reprezentați în același timp și Consiliul, și Comisia, și Parlamentul. Politica externă ar putea astfel să aibă o adevărat legitimitate democratică numai dacă acest dialog interinstituțional va fi consolidat și se va dezvolta, acest lucru se va um, întâmpla și noi o să vă sprijinim tot timpul. Vă mulțumesc și cred că până la urmă am făcut economie de timp. Vă mulțumesc, domnule Albertini, pentru uh, spiritul de curtoazie. Mulțumim. Acum dăm cuvântul doamnei Maria de Muniz pentru două minute. Președinte, sobre... Domnule președinte, vă mulțumesc. În legătură cu tabăra Ashraf, nu putem decât să condamnăm încălcările drepturilor omului. Însă, condamnarea uh, încălcării drepturilor omului nu trebuie confundată cu mișcarea politică de opoziție democratică care se manifestă în uh, Camp Ashraf. Este o mișcare care este susținută de mai multe grupări, mai multe de mișcări și noi nu trebuie să încurcăm acestea doua. Deci susținerea acestor grupări democratice de opoziție și condamnarea dreptul, încălcării drepturilor de om, omului. Vă rog ca la investigațiile pe care le veți desfășura în tabra Ashraf să investigați și încălcările și abuzurile comise de mujahidini în uh, tabăra Ashraf. Uh, vă rog să consultați și rapoartele pe această temă ale Human Rights Watch. De asemenea, în legătură cu punctul 6 al raportului, vă rog să țineți cont de solicitarea de elaborare a unei cărți albe privind uh, participarea Uniunii Europene la organizații internaționale în perspectiva 2020. Vreau să mulțumesc de asemenea raportorilor din umbră pentru colaborare Eh, și pentru participarea la redactarea acestui raport. Îmi exprim regretul pentru faptul că eh, anumite eh, cercuri pur intelectualiste, să zic așa, nu s-a agreat includerea unui studiu, care zic eu a fost foarte bun și foarte temeinic realizat, Uh, în, uh, în, uh, ca material de referință în raportul nostru um, ar fi fost un material, intera, material foarte bun pentru redefinirea poziției noastre în, interna, în organizațiile internaționale. Mulțumim! În această dezbatere, înainte de ca eu să preiau președinția sesiunii, s-a convenit să nu se mai folosească, să nu se dea curs uh, cărților albastre. Uh, cu aceasta, așadar, nu voi admite cărți albastre și dau cuvântul doamnei Ashton pentru a răspunde la toate comentariile făcute în această dezbatere. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc și aș dori să mulțumesc și deputaților pentru această dezbatere foarte vastă. Domnule Albertini, pe mine nu mă deranjează dacă mă puneți în dreapta sau în stânga sălii atâta timp cât sunt în sală. Mă bucur că vorbesc de la podiu. Uh, e și când vorbesc de la podiu. Dar uh, aș dori să vă mulțumesc pentru eforturile depune, depuse domnule Albertini, dumneavoastră și ceilalți raportori, pentru a redacta acest raport util, pentru a aborda uh, acțiunea europeană în uh, totalitatea ei. Domnule președinte, aș dori să mai spun că există o mai mare coerență și uh, decât s-ar putea crede doar dacă ne uităm la această dezbatere. Avem o politică po- comună uh, pe mai multe chestiuni în ce privește preocupările noastre legate de drepturile omului, uh, la activitatea în Orientul Mijlociu, Serbia, Kosovo, Bosnia, abordarea noastră din Africa, de exemplu. Sperăm că situația va fi soluționată în Cote d'Ivoire uh, și astăzi în Uganda. Uh, toate pozițiile noastre uh, reflectă pozițiile ministrilor, uh, ministrilor pentru afaceri externe și aș dori să le aduc un omagiu pentru că cred că uh, tot mai mult pozițiile noastre converg. Uh, sigur că mai trebuie să mai facem eforturi, uh, sunt de acord cu acest lucru, dar haideți să nu subestimăm progresele pe care le-am făcut și calea lungă pe care am bătut-o până am ajuns aici. Aș dori să le mulțumesc acestor miniștri și și pentru faptul că vorbesc câteodată numele nostru. Nu putem fi peste tot în lume cu toții deodată. Avem miniștri externi care transmit mesajele noastre al meu meu al Uniunii Europene în diverse părți din lume și un aspect foarte important al muncii noastre. Aș dori să mai adaug ceva. Aproape întotdeauna venim cu declarații, ne exprimăm public poziția. Uh, biroul meu a produs acest uh, non-paper cu privire la Siria. Uh, nu întotdeauna Uh, suntem, uh, apărăm uh, în, pe prima pagină a ziarelor în europeană, dar suntem printre primii care își fac poziția publică și facem sute de astfel de declarații pentru a sublinia cât de importantă este activitatea noastră. Și coerența este un factor foarte important în dezbaterea de astăzi. În cursul dezbaterii noastre ne-am axat pe anumite regiuni din lume, însă uh, în uh, declarațiile lor, deputații au abordat și alte chestiuni pe care trebuie să le aprofundăm în continuare. Domnul Salafranca a vorbit de ce se întâmplă în uh, Cuba, ce s-a întâmplat în weekend cu domnul Soto și așteptăm informații suplimentare, pentru că e evident că e un uh, domeniu foarte important. Alți deputați mi-au pus întrebări despre Gaza, uh, să ne asigurăm că ajunge acolo ajutorul umanitar, că îi sprijinim pe locuitorii din Gaza, așa facem, dar dialogul care a fost uh, uh preluat uh, va duce la un astfel de rezultat. În ce privește Nagorno-Karabakh, dezbaterile cu Armenia și cu Azerbaijanul, încercăm să sprijinim acțiunile Franței în încercarea de a impulsiona acest proces. În Albania am avut dezbateri cu premierul și cu opoziția în încercarea de a uh, face ca dialogul să progreseze și, bineînțeles, că din Africa am menționat doar două țări, am putea vorbi și de altele. Ce se întâmplă astăzi în Sudan, o, de importanță foarte mare, uh, sigur că am uh, dori ca uh, înființarea Sudanului de Sud să fie încununată de succes și Ucraina, o țară foarte importantă, domnul Saros Volski și alți deputați au menționat aceste țări. Trebuie să continuăm uh, pe toate planurile. Deci, stimați deputați, uh, cred că e foarte important să recunoaștem ce am obținut. În câteva minute aș dori să spulber o parte din miturile care au apărut. Eu nu îmi doresc să avem un loc la Consiliul de Securitate, aș dori ca Uniunea Europeană să aibă un loc uh, important la adunarea generală ONU. Am obținut acest lucru. Știți cât, de câte eforturi a fost necesar. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, dar iată, Gata, avem un glas mai puternic acolo. E foarte important să vedem ce facem cu politica de uh, apărare și de externă comună. Doar în Libia, singuri, prin ajutorul nostru, am reușit să permitem la 55.000 de oameni să se întoarcă acasă. Și uh, eu am sprijinit un, uh, o, un blocaj aerian uh, uh, domnul premier Campbell uh, poate să confirme. Eu am spus că trebuie să fim eficienți. E foarte important ca uh, acțiunea rapidă să fie permisă. În ce privește delegațiile noastre, eu cred că e foarte important să sprijinim delegația care se deschide în Benghazi, dar uh, să nu uităm ce se întâmplă și în alte țări, precum Bahamas. Personalul din Bahamas este personal de la comisie care se implică în programe rurale și în agricultură pentru cei mai săraci. Și nu cred, din punctul meu de vedere, ar trebui trebui să vedem o situație de tip alb sau negru. Doamn, uh, uh, doamnelor și domnilor deputați, trebuie să facem cât mai mult pentru a ne crește prezența în lume. Deci, așa cum am spus, nu ambiția ne lipsește, avem nevoie de uh, finanțare pentru a ne duce la bun sfârșit planurile, trebuie să consolidăm ce facem, să fim coerenți și a, asta facem. Însă o facem cu ajutorul a 27 de state membre. E o călătorie, câteodată e grea, e dificilă, e anevoioasă uh, și sprijinul dumneavoastră dumneavoastră este foarte important în această călătorie. Mulțumim, doamnă Ashton. Dragi colegi, aș dori să vă mulțumesc uh, pentru spiritul de cooperare de care ați dat o vadă. Iată, am reușit să evităm uh, situația Uh, neplăcută în care nu se aud intervențiile din ultimile 10 sau 15 minute. Uh, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care ne-au permis să terminăm la timp această dezbatere și sper că înțelegeți că atunci când v-am tăiat microfonul, când v-ați depășit timpul alocat, era tocmai pentru a uh, ne asigura că dezbaterea se uh, desfășoară uh, în cele mai bune condiții și că terminăm la timp. Suspendăm sesiunea timp de 3 minute înainte de a începe, în conformitate cu orarul voturile.